Autoklimaanlagen bzw. Flüssigkeit, Klimaflüssigkeit. Bună ziua! De la 18.30 până la 9.45 vom trata raportul Bartolozzi cu privire la baterii. V-aș propune să începem imediat cu votarea. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot în aparate, dacă v-ați uitat cartelele, încercați să le procurați. Pentru că începem acum cu raportul Panayoto. Și aici avem un prim compromis, compromisul numărul 2, pe care o să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă așadar. Acum putem merge mai departe la compromisul 1. Cine este de acord, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 9, uh, la pagina 4 din, de la mine, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc amendamentele 12, 14-16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 17 trebuie să votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri. E neclar, așadar votăm electronic amendamentul 17. S-a deschis votul. Deci la amendamentul 17. A votat toată lumea, s-a închis votul. 16 pentru, 29 împotrivă, se respinge. Trecem acum la amendamentul 13 pentru, împotrivă, Abțineri nu e clar, deci votăm și amendamentul 13 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru 15 împotrivă. Putem vota acum 47 și 48. Intervenție fără microfon din sală. Dacă nu vă funcționează cartela, puteți să mergeți pe un alt loc. Deci votăm împreună 47 și 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 4 al raportorului. Cer scuze. Continuăm cu 5. Deci, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 24 pentru împotrivă, abțineri. Nu e clar, votăm așadar electronic 24. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Trecem acum la votul final. Doamna Grostet. Sorry, but now uh, it does not work. Îmi pare rău. Se pare că nu funcționează aparatul.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 Votăm așadar încă o dată amendamentul 24, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la votul final electronic. Pe marginea proiectului astfel amendat s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Raportul se adoptă așadar. Felicitări raportorului. N-am ajuns încă la final pentru că Va trebui să mai votăm și proiectul de rezoluție legislativă, tot vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă și aceasta. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului raportor, pentru că avem noua noastră regulă cu numărul 70. Mulțumesc, domnule președinte, este un mare succes pentru toată lumea, pentru că această chestiune vine din 2006 sau poate chiar mai de demult. A fost un punct foarte controversat, a necesitat uh, multă muncă din partea tuturor, negocieri, dar iată că în final am reușit. Vreau să mulțumesc domnului Carl Slüter, doamnei Cucuvici, domnului Jorgensen, domnul Mastalchet domnului Chris Davis, tuturor consilierilor grupului, asistenților, pentru că este un succes pentru întregul Parlament European, pentru că combină chestiuni sociale, economice, tehnologice și politice. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru munca pe care ați depus-o dumneavoastră. Întotdeauna trebuie să existe și un capitan la cârmă. Și acum vă întreb dacă vreți să supunem la vot obținerea unui mandat. Avem nevoie de majoritate calificată, prin urmare avem nevoie de 30 de voturi pentru a deschide negocierile cu Consiliul. Văd că dați din cap afirmativ și atunci <clears throat> votăm electronic. S-a deschis votul. Am alle abgestimt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Mai bine nici că se putea. Felicitări! Domnule Panaioto, vă doresc mult succes la negocieri, voi participa și eu, așadar în cele ce urmează vom avea mai des uh, plăcerea să comunicăm. Trecem acum la următorul raport, este vorba de raportul Rosbach, și trecem direct la subiect. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. <clears throat> Apoi, amendamentul 4, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 cu un vot pe părți. Prima parte o pun votului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cea de-a doua parte electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm electronic 28. A votat toată lumea, s-a închis votul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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 35 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 33 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 37 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 38 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 39 pentru,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 Trecem acum la 46 cu un amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar, verificăm electronic 47. S-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. 36 la 24, deci se adoptă. Margareta Auken. Procedez deja din reflex. Da, bun. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la considerente. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri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 S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Felicitări doamnei Rosbach. 58 de voturi pentru, un singur vot împotrivă, deci o largă majoritate pentru acest uh, raport. Trecem acum din nou la un uh, raport al doamnei Ana Rosbach cu privire la politica regională în ceea ce privește industria. Votăm amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 4 e caduc.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 se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Trecem la 13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 socialiștii. Haideți să verificăm electronic. Deci, 23, votăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Și trecem acum la votul final electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Felicitări, Ana Rosbach. O majoritate mai mare nici că ar fi putut exista. Vă mulțumesc pentru votarea disciplinată. și bineînțeles că toată lumea este invitată să participe și la trialurile clinice și de îndată ce se face liniște, voi da cuvântul colegei Wilmot. Avem, avem prevăzut 75 de minute pentru această dezbatere, prin urmare dau pentru început cuvântul doamnei raportor, însă vă rog să faceți puțină liniște pentru ca doamna raportor să-și poată prezenta raportul. Vă rog. Ich glaube, wir können jetzt starten. Cred că putem porni. Glenis Vilmot are cuvântul în exclusivitate. Te rog, Glenis. Mulțumesc foarte mult, Matias, și mulțumesc uh, colegilor care au manifestat un mare interes pentru acest proiect legislativ. Este foarte important uh, pentru că trebuie să redobândim poziția pe care Uniunea Europeană a avut-o în ce privește cercetarea în domeniul uh, farmaceutic. În același timp dorim să depășim uh, piedicile pe care birocrația le-a creat. Avem peste 700 de amendamente, deci Vreau să atrag atenția asupra elementelor cheie. Câteva amendamente sunt foarte binevenite și este loc de soluții de compromis între grupurile politice. Uh, mulți sunt preocupați de rolul uh, comitetelor de etică. Președintele o întrerupe, rugându-i pe cei din spatele sălii să nu mai vorbească între ei. As I was saying, I know a lot of people o serie de persoane sunt preocupate în legătură cu rolul comitetelor de etică, dar eu cred că vom putea ajunge la o poziție de compromis. Va trebui să încercăm să creăm un echilibru trebuie să spun acest lucru colegilor în legătură cu comitetele de etică. Multe amendamente se referă la extinderea uh, perioadei uh, necesare pentru trialuri și uh, pentru teste. Dar eu știu și de ce propunerea Comisiei are anumite termene prevăzute, se bazează pe cele mai bune practici din Uniunea Europeană și sper să găsesc susținere, pentru că cu cât vor fi perioadele mai îndelungate, pentru trialuri cu atât costurile vor fi mai ridicate și pacienții vor trebui să aștepte mai mult pentru ca tratamentul lor să se îmbunătățească. Eu sunt în contact și cu Consiliul. Știu că la nivelul Consiliului se dorește o extindere a perioadei de testare. Eu cred că la nivelul Parlamentului trebuie să ajungem la soluții de compromis. Un alt element important este definiția acelor trialuri care au fost numite trial cu intervenție redusă. Trebuie să vedem care pot fi trialurile care se vor înscrie în această definiție, pentru că trebuie să știm foarte bine cum funcționează practicile clinice anumite tratamente au fost uh, folosite ca tratamente standard pentru uh, perioade lungi de pildă, pentru tipuri de cancer la copii. Um, se folosesc uh, medicamentele care sunt uh, autorizate pentru adulți, dar eu cred că pentru toate tipurile de uh, cancer, cred că trebuie să încurajăm continuarea cercetării. Vă rog, fiți mai deschiși vis-a-vis de această problemă. Un alt domeniu pe care doresc să-l apăr este sistemul de identificare națională. Aici poate că anumite amendamente vor trebui să fie anulate. Este nevoie de studii academice. În clipa de față, bani publici sunt uh, investiți, dar uh, în același timp sunt cheltuiți pe asigurare mai mult decât pe uh, studii și trialuri. Eu cred că sistemul de identificare poate să um, se bazeze pe exemple foarte bune din Danemarca și din alte câteva state membre. Există și multe alte idei uh, care merită să fie discutate cu raportorii din umbră. Există preocupări din partea uh, producătorilor în legătură cu um, condițiile de competiție pe piață, de asemenea cu povara birocratică. Dar să spun răspicat, Parlamentul trebuie să aibă o linie foarte clară în a crește transparența, pentru că lipsa de transparență în trialurile clinice a redus încrederea publicului în medicamente. Și uh, pentru uh, cei implicați este dificil să dispună de datele necesare care să le permită să progreseze în uh, cercetare. Deci eu cred că trebuie să să uh, fie efectuate trialuri înainte ca uh, ele să poată să creeze eventual uh, fenomene negative la nivelul pacienților. Eu cred că trebuie găsiți sponsori. Bineînțeles că pot fi și sponsori rău intenționați sau care sunt uh, ei uh, direct interesați în uh, studiile respective. Eu doresc să cooperez cât mai strâns cu raportorii din umbră în toate aceste domenii. Mulțumesc foarte mult, Glenis. Și începem acum dezbaterea cu raportorii din umbră, domnul Luvin, doamna Nananova, Augen, Savanoch, Susa. De asemenea, doamna Grostet, Linda Meteven, Peter Lise, Edith Estrella, Michel Repesi, Mol Perilo, Kukovic, Hübner, Rossi și Rosbach. Sper că nu am omis pe nimeni. Doamna Rosbach? va trebui uh, să preia astăzi sarcina uh, întregului grup politic. Deci cum uh, va fi vorba despre ECR, o numim pe Ana Rosbach. Bun. Este cineva care nu a fost menționat de mine și care dorește să vorbească. Nu, în cazul acesta încheiem lista vorbitorilor. Și raportorii din umbră primesc fiecare câte patru minute. După aceea, probabil că intervențiile le vom limita la două minute. Domnul Iuvin. Please. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste patru minute. Este un text foarte bun uh, și cel din partea Comisiei și uh, documentul raportoare este bun, o felicit. În al doilea rând, principiul pe care Comisia Europeană l-a găsit de a nu uh, întoarce pe dos întreaga arhitectură din statele membre în ce privește aceste trei, cred că este bun. Eu cred că uh, nici noi, eurodeputații, nu trebuie să tulburăm această arhitectură generală a directivei în legătură cu cine ce trebuie să facă în materie de luare a deciziilor. În legătură cu acea intervenție redusă, eu uh, nu știu, pot să omor pe cineva cu o injecție, uh, este o intervenție redusă cu risc ridicat. În ce privește problemele comitetelor de etică, ele au dispărut din text și cred că ar trebui să fie reintroduse. În același timp, cred că comitetele de etică din statele membre au competențe foarte diferite de la un stat la altul. Deci eu cred că noi trebuie să decidem ceea ce comitetele de etică trebuie să facă. Situațiile de urgență, de asemenea, trebuie să fie prezentate, de asemenea, problemele legate de medicamente pentru copii și de eh, persoanele vulnerabile care trebuie să fie protejate în mod special. Dificultatea este că statele eh, membre, iarăși în ce privește definirea grupurilor vulnerabile, probabile au um, uh, idei diferite. Aș vrea să fac un mic comentariu în legătură cu ultimul aspect uh, în ce privește publicitatea. În primul rând, publicitatea uh, în legătură cu studiile efectuate este obligatorie. Um, în clipa de față există studii uh, ale căror concluzii nu sunt publicate niciodată. În același timp, uh, trebuie să uh, ținem seama de acele grupuri care eventual ar putea să se servească de aceste studii publice în interes propriu. Deci, pe de o parte, publicitatea este obligatorie, în clipa de față nu este cazul, dar în al doilea rând, eu cred că trebuie să fie furnizate în două forme – o dată către public pentru ca publicul să poată să înțeleagă despre ce este vorba uh, și uh, noi trebuie să avem o primă comunicare care să fie adaptată la publicul larg și în al doilea rând un alt tip de informații legate de rezultatele studiilor, iar rezultatele să fie, fie cât mai complet posibil prezentate, pentru ca operatorii externi eh, să poată de asemenea să își facă calcule. Dar, atenție, pe de altă parte, nu trebuie să furnizăm totalitatea datelor, pentru că eh, eh, ne gândim și la lumea academică. De multe ori există această practică să te servește rezultatele studiilor efectuate de ceilalți în folos propriu. Deci nu uh, trebuie să împiedicăm uh, pe uh, universitari să efectueze studiile, ci să nu existe asemenea furt de idei. Deci, comisia spune că la un an după ce studiul a fost încheiat, rezultatele pot fi publicate. Deci, eu cred că Mulți vor spune că trec doi ani până când există un prim document PRICEPS în legătură cu uh, trialurile efectuate. Deci eu cred că e nevoie de doi ani pentru a le permite să-și publice datele într-o revistă. Primul avantaj ar fi că uh, se declanșează o discuție între oameni uh, uh, există o dezbatere care se declanșează și în al doilea rând. Uh, lumea academică va avea tot necesar pentru a-și publica studiile într-o revistă științifică și uh, nu mai trebuie să se teamă că eventual aceste rezultate vor fi furate de alții. Mulțumesc uh, foarte mult și îi dau cuvântul acum doamnei Pârvanova, de asemenea raportor din umbră și rog să respecte și cele patru minute pe care le punem la dispoziția acestor intervenții. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc lui Glenis pentru prezentarea făcută și pentru <clears throat> ce ne-a spus despre amendamente preliminar. Sunt foarte multe amendamente, deci este important ca toate grupurile să coopereze foarte bine pentru a ajunge la compromis și pentru a avea un text care să fie logic ca și text legislativ. Multe amendamente sunt bazate pe bune intenții, asta este clar, însă când vine vorba de sănătate eh, a pacienților și așa mai departe, trebuie să ne menținem pe niște prevederi cheie în acest text pentru ca să ne asigurăm că avem niște principii clare garantate și că nu există modificări, să zicem, cosmetice care ar fi greu de apărat uh, de Parlamentul European, nu pentru că sunt lipsite de pertinență, ci pentru că pur și simplu nu fac parte dintr-un proces legislativ normal în ce privește comitetele etice și aici trebuie să încercăm să avem prevederi cât mai clare prin amendamentele pe care le propunem și, într-adevăr, ca și principiu, nu trebuie să avem un trial clinic aprobat și să nu înceapă niciun astfel de trial fără aprobarea Comitetului de Etică. Apoi, raportorul a făcut niște clarificări în acest sens în proiectul de raport și nu trebuie să existe suprapuneri apoi în text. De asemenea, nu trebuie să încălcăm nici principiul subsidiarității, așa cum o fac unele amendamente în privința acestor comitete de etică și cel mai bine este să vedem ce se poate face cu acest regulament, ce se poate obține și să avem mai mare încredere în propriile noastre comitete de etică naționale și eu am, pus, am depus niște amendamente pentru a lua în calcul specificul grupurilor vulnerabile atunci când se evaluează obligațiile legate de trialurile clinice. Bineînțeles că e bine să avem acest specific în minte, însă să nu uh, facem în așa fel încât uh, să punem prea multe obstacole, astfel încât aceste trialuri să nu poată să mai fie uh, practicate pentru grupurile vulnerabile. Deci să nu există obstacole și bariere. Când vine vorba de medicamente, asta în cazul patologiilor uh, copiilor uh, și așa mai departe, sau pentru persoanele cu handicap, sau pentru persoanele cu condiții medicale specifice, cum ar fi bolile mentale. Uh, Aș mai insista asupra unui aspect asupra căruia am depus amendamente. E vorba de acel raport legat de efectele adverse. Avem noul cadrul farmacovigilență care intră în vigoare în acest moment și în acest context e vorba de noi cerințe și noi obligații legate de autorizație, de notificarea agențiilor și așa mai departe. În ceea ce privește transparența, trebuie să punem următoarele întrebări. Ce dorim să punem la dispoziție, cu ce scop, ce informații trebuie să fie publicate, în ce fel, în ce scop. Avem mai multe posibilități care nu iau în calcul statutul de autorizare sau nu a produsului, studiile practicate, nivelul uh, în sfârșit, datele legate de eficacitate și așa mai departe, nici datele brute, așadar trebuie să găsim un echilibru și să nu sacrificăm concurența, nici cercetarea în domeniul uh, farmaceutic. În acest sens, înainte de autorizația pe piață, să se publice un rezumat al studiului respectiv, iar după punerea pe piață să se publice tot studiul respectiv, rezultatele acestuia. Iar la nivelul EMA, Știm bine că această agenție din 2010 încoace uh, dă niște date în acest sens. Doamna Aucan, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Glenis. Raportul său este de înaltă ținută. Sunt de acord cu majoritatea antevorbitorilor. Trebuie, într-adevăr, să ne concentrăm pe un aspect am descoperit foarte recent că numai o mică parte dintre medicamente sunt subiectul sau fac obiectul acestor studii clinice, în ciuda faptului că multe uh, medicamente sunt totuși autorizate. Adică și procesul poate să fie invers. Avem multe medicamente autorizate care abia după aceea sunt supuse testelor clinice, trialurilor clinice. Cu alte cuvinte, situația este următoare. Nu e vorba aici de a crea noi medicamente inovatoare, nu despre asta este vorba. Știm bine că avem procedură și dacă nu avem oricum ne dorim o procedură transparență. Noi despre ce vorbim? Despre medicamente care sunt deja autorizate, sunt deja acceptate și în legătură cu care pur și simplu avem mult prea puține rezultate și despre care medicii spun da, le puteți folosi pentru că avem câteva rezultate pozitive, dar cam atât. Însă, având în vedere scandalurile medicale recente, știm bine că studiile cu rezultate negative despre ele nu se vorbește deloc. Ele sunt cumva mușamalizate. Știm bine că laboratorul Roș uh, s-a făcut vinovat de ascunderea unor rezultate negative ale unor medicamente, inclusiv un, uh, un medicament care conținea banalul paracetamol. Uh, și vă amintiți ce s-a întâmplat cu Tamiflu, care s-a decis că este principalul vector împotriva gripei aviare. Roș a refuzat să divulge rezultatele comparative ale studiului său și știm bine cu ce consecințe. Efectele negative adverse ale Tamiflu-ului au fost, uh, sunt foarte, foarte, foarte negative. Pe de altă parte, alte medicamente au fost cumva atrase pe linie moartă. Așadar, cum putem să credem că cei uh, care au trișat odată o să facă pe nevinov, adică o să fie dea dovadă de, de, de, de integritate mai apoi. Așadar, în aceste condiții, cred că trebuie să existe studii, trialuri clinice, rapoarte ale acestora, la care toată lumea să aibă acces. Și să știm exact ce zic aceste studii comparative. Să nu-mi spuneți că industria farmaceutică nu poate să o facă, că este prea greu. E așa de greu să faci un rezumat al acestor studii? Nu cred. Bine, atunci când studiile există și nu trebuie făcută peste noapte, putem să dăm publicității aceste rezultate. Însă, într-adevăr, industria trebuie și ea să fie protejată în sensul că s-ar putea să existe situații în care nu trebuie, adică nu trebuie să ajungem în situația în care se propun mult prea multe eh, trialuri, prea multe studii, ceea ce n-ar putea fi suportat eh, pur și simplu de industria mm, farmaceutică. Eh, oamenii poate nu înțeleg asta. Să nu uităm că această industrie farmaceutică are și ea propriile sale obiective, vrea să inoveze, nu trebuie să-i punem bețe roate, trebuie să creăm oportunități. Pe de altă parte, dorim ca concurența să fie cât se poate de echitabilă și ca toată lumea să aibă de câștigat de pe urma acestor lucruri. Așadar, domnule președinte, eu sper din tot sufletul că vom pune cu toții umărul pentru ca pacienții să redevină în centrul uh, să revină în centrul preocupărilor noastre. Domnul Zabarovski, două minute. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am ascultat aici multe argumente, așa că mă voi concentra numai asupra acelora pe care eu le consider uh, un plus adus în această dezbatere. De adevăr, acest text legislativ este foarte important pentru că ne dorim promovarea calității, calității vieții și dorim să protejăm acești subiecti ai uh, studiilor. Dorim să le protejăm sănătatea și viața. Pe de altă parte, dorim ca și rezultatele acestor studii să fie fiabile, să fie solide. Este ceea ce dorim, este ceea ce uh, Uh, am pus uh, în prim plan. Am ridicat aici problema subsidiarității. O fac și acum în acest caz. Eu cred că, de multe ori, pe plan național, am reușit să ajungem la un echilibru uh, între, să zicem, acel consimțământ în cunoștință de cauză în ceea ce privește remunerarea, ce privește criteriile de recrutare a pacienților. Eu cred că multă lume este de acord că există deja multe lucruri care sunt deja reglementate pe plan național. Pe de altă parte, este clar că putem reglementa și pe plan supranațional. Însă eu m-aș întoarce astăzi la rolul agențiilor naționale. Oamenii nu prea sunt mulțumiți când vine vorba de scurtarea celor termene aferente trialurilor. Mă refer mai ales la timpul de aprobare. Cred că nu e vorba numai despre țara mea și sunt lucruri care merită să fie discutate și aici împreună. Apoi, acel consimțământ, conștiință de cauză, este clar că pacientul atunci când devine un subiect la un astfel de studii și trialuri, situația sa este una um, în care practic se expune foarte mult, se intră în intimitatea lui, în viața lui personală și trebuie să ne asigurăm că această persoană este bine informată, că știe despre ce este vorba, că a primit informațiile pertinente de la experți și că este încroșită de cauză în ceea ce privește potențialurile potențialele, mă scuzați, potențialele riscuri. Eh, când vine vorba de persoane cu capacitate redusă, cu persoane cu handicap, și aici eh, această informare, acel consimțământ, cunoștință de cauză, este deosebit de important. Cât ce privește comitetele de etică, cred că decizia trebuie să fie luată într-un uh, singur loc, la un singur nivel, o singură entitate, agenție, organism trebuie să fie uh, uh, responsabil cu această situație. Deci, practic, e vorba de agenția din țara în care are loc acest uh, studiu. Acest organism, această entitate poate să aibă o componentă administrativă și una de etică. Mai sunt și alte aspecte. Acea bază de date unică, acel portal unic care să ne dea acces la evaluări și la studii clinice. În anumite state membre, așa cum am constatat, situația este puțin uh, nesigură. Statele membre oferă informații și rapoarte care conțin uh, uh, informații și opinii din alte state membre. Problema timpului este și aici importantă. Mulțumesc. Următoarea raportoare din umbra, Alda Susa. Brigada. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Când am început această discuție privind trialurile clinice, ne-am pus de acord că propunerea Comisiei Europene era foarte, foarte proastă și că era mai bine să rămânem la directiva actuală decât să o înlocuim cu noua propunere a Comisiei. Ei bine, vă reamintesc părerea grupului meu și a Asociației Medicale Internaționale, WMO, a spus că dacă se adoptă această propunere a Comisiei Europene, atunci principiile de la Helsinki ar fi pur și simplu încălcate, deoarece aceste comitete de etică trebuie să fie pur și simplu independente înainte de începerea trialurilor. S-au depus multe amendamente care, uh, practic, uh, nu fac decât să tergiverseze cumva rezolvarea acestei probleme a comitetelor etice, de etică. Comisia noastră trebuie să declare că nu se poate renunța la aceste comitete de etică uh, sub pretextul simplificării. Mai mulți membri ai mai multor grupuri politice au depus mai multe amendamente pe aceste aspecte, dar și pe altele. Este important ca aceste amendamente să fie adoptate atunci când uh, vom trece la vot și aș mai adăuga un lucru, și anume că raportul doamnei Vilmot este mult mai bun decât propunerea comisiei, este o bună bază de lucru pentru a elabora raportul și asta s-a dovedit și în cazul amendamentelor în ceea ce privește comitetele de etică și avizele acestora. Aceste avize, odată emise, trebuie să se aplice tuturor statelor membre, nu numai statului membru raportor și trebuie să existe și un drept de numit de opt-out pentru un stat membru pe baza sau invocând anumite aspecte etnice, etice. Apoi, acel consimțământ în cunoștință de gauz, cauză. Acesta este o condiție sine qua non pentru trealurile clinice. Mai mult decât atât, el figurează în Carta Drepturilor Fundamentale um, din Uniunea Europeană și am mai vorbit despre asta în cadrul, raport, în cadrul raportului privind diagnosticele in vitro. S-au depus deci multe amendamente, multe dintre acestea sunt acceptabile și au ca obiectiv consolidarea drepturilor persoanelor cele mai vulnerabile care participă la aceste trialuri clinice și mai există un aspect foarte important și anume rolul cheie pe care îl poate juca acel portal că vine vorba de transparență, este foarte important ca în acest portal sau în acest portal să fie conținute nu numai uh, rezumate ale uh, studiilor, dar și exemple clare de studii, deci în detaliu. Este deci foarte important ca cercetătorii și opinia publică să știe foarte clar ce trialuri au fost efectuate și de ce s-au obținut rezultatele care s-au obținut, pozitive sau negative precizând, bineînțeles, și anumite efecte negative adverse. Deci, cred că avem o bună bază de plecare și putem ajunge la niște compromisuri care să ne permită să îndreptăm propunerea inițială a Comisiei și ca să ne asigurăm că drepturile cetățenilor pacienților sunt respectate. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la intervențiile celorlalți colegi. Timpul alocat este de 3 minute. pentru că în total ne mai rămân trei ore. Mai dau citine cu dacă listei. Peter Lise, Ed Estrella, Rivasi, Perello, Kukovic, Hipner und Rossi. Habe ich noch jemanden vergessen? Am uitat cumva pe cineva? Domnul Kubotakis. Are acum cuvântul doamna Grostet. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru cele trei minute. Este adevărat că am avut o propunere foarte bună din partea Comisiei și un raport foarte bun. Nu trebuie să denaturăm aceste lucruri și să ajungem până la urmă în laxitatea anterioarei directive. Eu cred că trebuie să menționăm rolul Comitetului de Etică, pentru că trebuie să existe competențe, dar aici nu putem noi defini și competențele, fiindcă ele fac parte din principiul subsidiarității. Și eu cred că cred că trebuie să ne străduim să reducem povara administrativă în ce privește riscurile. Iar având în vedere că nu există un răspuns din partea diverselor instanțe, credeți că aceasta este o aprobare tacită? Uh, mi s-ar părea interesant să știu care este poziția dumneavoastră, pentru că și domnul Juven s-a referit la acest aspect. Eu cred că trebuie să existe transparență în ce privește accesul la date, dar o transparență care să ține seama de interesele tuturor părților implicate și în același timp să țină seama de regulile competitivității în uh, comunitatea europeană. Uh, deci, important momentul în care există accesul la rezultatul studiilor. În ce privește baza de date care uh, trebuie să uh, furnizeze publicului o informație fiabilă și uh, aici trebuie să fie respectate sarcinile competitivității, trebuie să fie protejate datele confidențiale, datele legate de uh, persoană și de asemenea acele date care sunt confidențiale pentru a nu se ajunge la o concurență neloială în lumea medicală. Deci este important să evităm orice formă de concurență neloială care uh, poate să impieteze asupra obiectivității cercetării medicale. În cele din urmă aș mai insista asupra unui aspect. Este vorba de bolile rare sau foarte rare. Și în legătură cu ele eu am înaintat amendamente pentru că eu cred că există dificultăți în a desfășura un uh, trial clinic uh, pentru bolile uh, rare, pentru că uh, există un număr foarte mic de pacienți pentru fiecare boală și eu cred că trebuie să se țină seama mai mult de riscurile pe care o maladie le implică decât de costurile trialului pentru medicamente care să trateze bolile rare. Deci eu am înaintat amendamente în acest sens. Mulțumesc, domnule Grosteț. spune președintele următorul Peter Lise. Da, Duncan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamnei Phyllis Wilmot și, și domnului Juvin, care este raportor portor din umbră din partea PP, în numele domnului Jovan, care trebuie să se oprească după patru minute, v-aș ruga să vă gândiți încă o dată dacă ar fi bine să avem votul în aprilie, pentru că sunt foarte multe amendamente care trebuie discutate între raportorii din umbră, însă raportorul din umbră al PPE roagă să ne luăm mai mult timp. Această propunere a Comisiei aduce multe avantaje, mai puțină birocrație, dar și uh, o cerință de a avea mai multă transparență. Figurează deja în propunerea Comisiei, care sigur poate fi îmbunătățită, dar e bine că Comisia propune deja așa ceva. Și aș dori să-i spun doamnei Auken că dacă se fac cercetări pe marginea substanței existențe, atunci uh, nu se face acest lucru doar din uh, josnicia industriei, ci uh, și pentru ca Uh, uh, cercetători independenți să poată verifica aceste rezultate. În oncologie, de pildă, trebuie să poată fi făcute aceste verificări pentru a se vedea dacă nu uh, se ajunge la aceleași rezultate cu mai puține uh, utilizări. Dar trebuie să vă spun foarte clar că pentru a avea un document cu care să putem fi de acord, e nevoie de modificare în trei domenii importante. În momentul de față, propunerea nu ar putea beneficia de acordul meu. Aș dori să mă refer la ceea ce a mintit domnul Zafari, persoanele care nu au uh, capacitate juridică de a încuvința printre alte și copii. În acest sens am avut discuția cu comisia. Domnul Ri spunea că figurează același text ca și în directiva din 2001. Cred că nu mai susține nimeni acest lucru. În momentul de față am făcut o analiză temeinică, ori îndelungată cu comisia și nu este același text. Cred că trebuie să modificăm acest lucru, trebuie să revenim la textul din 2001 și împreună cu mulți colegi din multe state membre și din multe grupuri politice am înaintat amendamente și solicit să le susținuți să le susțineți pentru a reveni la varianta din 2001. Pentru că nu putem permite ca în cazul copiilor și a persoanelor cu uh, incapacitate mentală să avem niște reguli mai puțin severe decât în 2001. În ceea ce privește uh, statul cu competență pe fond și celelalte state vizate, aici uh, cred că ar trebui să revenim puțin. Dacă celelalte state vizate ajung la alte concluzii, cu know-how-ul de care dispun, acestea nu prea sunt implicate foarte mult. Însă nu ne dorim un opt-out. Consiliul probabil va veni cu un opt-out de 100%, dar uh, problema ar fi că în uh, această situație nu s-ar mai putea face astfel de uh, trialuri clinice la nivel european. Și în ceea ce privește comitetele de etică, avem nevoie de un vot pozitiv acest acestui comitet de etică, fără de care nu ar trebui să înceapă trialurile clinice. Mulțumesc, are cuvântul doamna Estrela. De agradecer à Glenis o bom trabalho que fez, porque melhorou muito a proposta da Comissão. Eh, nós, eh, juntamente... Eu eh, pot să spun, ca și ceilalți colegi, că am înaintat amendamente care reflectă preocuparea serioasă legate de analiza pe care am făcut-o documentelor. Propunerea nu menționează rolul Comisiei de Etică pentru garantarea bunăstării pacienților. Ne preocupă de asemenea faptul că există întârzieri în ce privește uh, studiile clinice la nivelul statelor membre. Uh, pentru că aceste studii uh, depind de o preautorizare a efectuării trialurilor și uh, noi apreciem că este esențial să ne păstrăm uh, această posibilitate a autorităților competente de a trece la o revizuire a dosarelor de autorizare cei care uh, uh, efectuează studiile uh, clinice pot să își aleagă statul competent, deci există această opțiune și poți alege statul care are prevederile cele mai puțin stricte în acest domeniu. Iar timpul prevăzut pentru autorizarea inițială a procesului de evaluare și pentru uh, opțiunea pentru un stat membru este un termen foarte scurt. Clasificarea trialurilor clinice, de asemenea, în ce privește uh, această categorie, uh, studii cu intervenție minoră, necesită și uh, ele o perioadă de cercetare. Rezultatele, de asemenea, trebuie să fie accesibile publicului larg, indiferent dacă ele sunt pozitive sau negative. Eh, ele nu eh, presupun o sarcină eh, administrativă suplimentară. Iar în ce privește protecția datelor referitoare la persoane, de asemenea, nu cred că este vreo problemă mai degrabă. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie avută în vedere. Deci, trebuie să existe la un moment dat și un proces de reautorizare, o procedură nouă care trebuie să fie însoțită de un istoric complet, astfel încât să putem facilita evaluările. Trebuie să ținem seama de criteriul transparenței și de povara administrativă, pentru că este vorba despre o evaluare a procedurilor de omologare uh, pentru autorizare. Din, din uh, acest punct de vedere, noi am amendat uh, amendamente. Domnul Ivazi. Si, merci, monsieur le président. Moi, je veux Euh, je veux aussi remercier le rapport. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și eu doamnei Vilmut. Raportul s-a îmbunătățit foarte mult, propunerea comisiei. M-aș axa pe trei aspecte. În primul rând, cred că toată lumea este de acord, aceste comitete etice au dispărut față de propunerea inițială a comisiei. Dar cred că e nevoie de o armonizare aici, pentru că dacă există o problemă într-un stat și nu în altul, dacă apar obstacole pentru ca să existe mai multe studii clinice în Europa, așa cum se spune, trebuie să avem mai mare armonizare a acestor comitete etice care au rolul lor, pentru că trebuie să ne punem de acord asupra protocolelor, asupra consimțământului pacienților, consimțământul în conștiință de cauză și asupra condițiilor de asigurare. Aceste comitete de etică trebuie să aibă la dispoziție un fel de caiet de sarcini pe care să-l poată să consulte și să fie armonizat față de toate statele membre. Apoi, transparența. Au ce spun colegii, toată lumea spune da, vrem transparență, dar acest dar trebuie să dispară. Transparența informației, informațiilor în materie de studii clinice înseamnă că vrei să ai acces nu la un rezumat, ci la toate datele atunci când se vorbește despre meta-analize. Din fericire, există aceste persoane care fac aceste studii, care analizează, care vor să vadă dacă acest studiu s-a soldat cu rezultate pozitive, negative, de ce, ce efecte adverse secundare au existat. Atunci când vezi că s-au investit, investit milioane de euro în Tamiflu, în condițiile în care nimeni nu știa uh, Uh, dacă acest medicament era eficace sau nu, e bine, eu zic nu. Trebuie transparență totală și când se invocă secretul comercial, eu vin și spun nu. Studiile clinice, trialurile vizează eficacitatea medicamentelor și nu secretul profesional, profe- secretul comercial legat de fabricarea moleculei respective. Deci trebuie să transmită un mesaj foarte puternic laboratoarele Abbott au atacat uh, Agenția Europeană de Medicamente pentru că uh, ea aprobase niște studii clinice într-un anumit caz. Deci eu zic să susținem această idee pe care noi o promovăm de ani de zile și anume transparența datelor din partea Agenției pentru Medicament. Deci, această agenție să poată să uh, acumuleze toate datele și să poată să le dea publicității. Un ultim aspect acum. În ceea ce privește termenele. Sunt foarte sceptică. Uitați-vă ce s-a întâmplat în cazul mediator. Trebuia să se facă studiul Regulate. Ei bine, aceste loturi numite de intervenție au fost invocate atunci pentru că, într-adevăr, erau vorba de medicamente care chipurile trebuiau să te facă să slăbești, dar de fapt au dus la probleme cardiace. Deci eu cred că aceste loturi de intervenție nici nu trebuie să mai existe. Conceptul trebuie să dispară. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna Wilmot, care a îmbunătățit foarte mult raportul, în special în ceea ce privește criteriile care vizează transparențe. Aici trebuie să fim consecvenți și să respectăm ceea ce am respectat și în cazul unor texte anterioare. Sigur că avem nevoie de un echilibru, dar nu se poate să existe abuzul adesea sferei private ale pacienților. În același timp, trialurile clinice nu pot fi învăluite de secrete și care să rezulte apoi în niște medicamente care să nu mai poată fi trasate înapoi în ceea ce privește modul în care au uh, apărut. Eu cred că doamna Wilmot a găsit uh, soluția de echilibru. Eu personal am înaintat câteva amendamente uh, Uh, pot să susțin și eu ceea ce s-a spus vis-a-vis -vis de comisiile de etică. E adevărat, comisia nu a adoptat o soluție în acest sens. În propunerea comisiei nu a fost vorba niciodată de așa ceva și de aceea a trebuit noi să reluăm această temă și chiar dacă situația este dificilă cu comisiile de etică, va trebui noi să o abordăm. Și sigur că opinia comisiilor de etică trebuie respectată. Și în ceea ce privește Uh, grupurile de persoane vulnerabile. Am înaintat câteva amendamente. Acestea necesită o protecție specială și uh, dacă interesele lor sunt periclitate, aceste termene trebuie prelungite. De asemenea și în cazul minorilor. Trebuie ca informarea să fie corespunzătoare. Copiii trebuie să știe ce se întâmplă. Sub 12 ani trebuie să fie interzise și aceeași protecție ar trebui să fie extinsă și asupra persoanelor însărcinate, a persoanelor care se află într-o situație socioeconomică dificilă. În multe țări există o situație uh, economică dificilă. Mulți poate devin probanți doar din disperare și uh, nu trebuie să permitem ca sănătatea lor să fie periclitată. Cred că aceste puncte ar mai putea fi introduse. Mulțumesc, doamna Cucovici. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă numesc Mazei Cucovici oricum, este destul de greu de rostit, înțeleg acest lucru. Ce mă neliniștește cel mai mult în acest raport? Este problema îmbătrânirii populației. De asemenea, demența, Alzheimerul, boli care afectează persoane adulților, uh, dar și boli uh, ale copiilor. Cred că uh, traversăm o perioadă foarte sensibilă, având în vedere procesul de îmbătrânire în întreaga Europa. Și sunt ca atare de acord cu domnul Lize, care ar dori să amâne votul astfel încât să avem posibilitatea să aprofundăm câteva probleme foarte importante. Pe de altă parte, și eu uh, m-aș exprima împotriva unui termen foarte scurt, pentru că dacă noi uh, dorim uh, ca un comitet de etică să se pronunțe, acest lucru nu se poate face de azi pe mâine. Deci, altfel am putea ajunge într-o situație în care ă, la un moment dat o să intre în vigoare aprobările tacite, care s-ar transforma într-o practică generalizată. Sigur că nici un termen foarte lung de analiză nu este soluția ideală, dar toți cei care analizează aspectele etice trebuie să țină seama de faptul că nu dispunem de suficienți experți pentru acest domeniu foarte vast, iar aceasta este o situație care se întâlnește în toate statele europene și câteodată trebuie să se recurgă la experți din afara Uniunii Europene. Deci, oricum, este un proces de analiză care nu se poate încheia în câteva zile. Pe de altă parte, și eu am înaintat câteva amendamente Trebuie să ne gândim la riscurile fizice și psihice ale persoanelor care se supun trialurilor clinice. Și acest aspect trebuie avut în vedere și sper că veți susține amendamentele înaintate de noi. Mulțumesc doamnei Mazei Cucovici, sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră acum. Oricum, de la o ședință la alta, sper să se îmbunătățească situația. Doamna Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mulțumesc uh, Comisiei Envi, dar și Comisiei Europene pentru faptul că ne-au pus la dispoziție un document care este important pentru un număr mare de cetățeni. Este vorba de propunerea Comisiei Europene care introduce proceduri modificate pentru trialurile clinice. Este o temă foarte importantă, într-adevăr, pentru că este pentru prima oară când încercăm să armonizăm întreaga procedură prin introducerea unui portal de internet care va fi utilizat pentru uh, transmiterea cererilor pentru astfel de studii clinice în domeniul cercetării. Procedura ar trebui să fie clară și transparentă și să fie controlată de statele membre care să poată beneficia și de asistența unui organism specializat. În cazul unei evaluări individuale a unui trial clinic, de către un stat membru, aceasta ar trebui să decurgă în conformitate cu principii etice și ținând cont și de condițiile locale. Fiecare stat membru ar trebui să aibă posibilitatea să-și definească propriul specific și procedurile specifice, cu condiția ca și orientările internaționale să fie respectate. În ceea ce privește independența evaluatorilor, aceasta trebuie să fie garantată. De asemenea, trebuie să încercăm să sporim siguranța acestor studii clinice, pentru că evaluarea trebuie făcută de persoane obiective, independente și care co- dispun de calificarea și competențele necesare. Partea de consultanță trebuie separată de partea de evaluare și control. Important este de asemenea că cetățenii europeni se vor putea simți siguri pentru că se menționează în mod clar acest lucru în text. Deci, orice persoană care va participa în studii clinice va trebui să-și dea acordul după o informare prealabilă, cu excepția urgențelor care se supun unor proceduri specifice. Toate aceste teme sunt combinate în cadrul unui singur document. Până acum am avut uh, regulamente separate, disparate. Au existat și orientări în cele ce privește cele mai bune practici și activitatea de cercetare și dezvoltare. Documentul de asemenea se concentrează și asupra uh, despăgubirilor atunci când astfel de studii clinice sunt riscante și au efecte negative asupra probanților. Mulțumesc, domnul Rossi. mulțumesc, domnule președinte. Îmi distrăsese cineva atenția. Aș dori în primul rând să mulțumesc um, colegei noastre raportor și pot fi de acord cu toate amendamentele pe care ni le propune. Eu sper că vor exista uh, eforturi de coordonare și armonizare în cazul celor 700 de amendamente care au fost înaintate pentru a putea ajunge la Uh, niște compromisuri care, în opinia mea, cred că pot fi găsite. Tema ar trebui să beneficieze de întreaga noastră susținere. Este vorba de o tematică dificilă, vizează persoanele care uh, fac obiectul unor astfel de studii clinice, sigur care sunt uh, bolnave, dar dacă participă la astfel de studii clinice, speră că acestea îi vor folosi și că se va însănătoși, ceea ce din păcate nu e cazul întotdeauna. Cred că este important să ne concentrăm asupra persoanelor cu probleme și cu handicap, dar și asupra altor grupuri de persoane care din cauza faptului că sunt bolnave, nu sunt în măsură întotdeauna să-și exprime opinia. Acest lucru revine uh, rudelor, copiilor și E bine să existe această colaborare între comisiile de etică, astfel încât metodele să fie armonizate, ca nu fiecare stat să activeze în mod independent și să apară astfel o incoerență. Mie îmi place această propunere. Dreptul la a oamenilor este o exprimare foarte frumoasă cu care pot fi de acord. Intenționat am renunțat la introducerea unor amendamente pentru că consider că textul pe care ne l propune în momentul de față doamna Wilmot este unul foarte bun și sper uh, să se poată ajunge la compromisul în cazul celor 700 de amendamente. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul Cumanțachi. Să-mi cer scuze pentru pronunție. Mulțumesc. Întotdeauna când apare un cu în uh, cadrul cuvântului e dificil de pronunțat, dar în orice caz Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Proiectul de raport în ansamblu merge în direcția cea bună și dorim să mulțumim colegei noastre pentru eforturile depuse până acum. S-ar putea spune multe acum, anumite puncte pe care le putem susține, de asemenea există și aspecte problematice. Aș dori însă în intervenția mea să refer la un singur punct care cred că pune probleme destul de mari. Este vorba de punctul de la articolul 73, acel articol care prevede crearea uh, unui sistem de despăgubiri. Aici se prevede ca un oficiu de despăgubire să existe în fiecare stat membru și atunci când apar efecte adverse, în cazul unor persoane care se supun unor astfel de studii clinice, să intervină. La prima vedere, propunerea merge în direcția cea bună. Mă tem însă că, în realitate, lucrurile nu vor funcționa atât de simplu. Uh, și nu spre binele tuturor bolnavilor din Uniunea Europeană. Este un aspect uh, vis-a-vis -vis de care nu putem să închidem ochii experiența din uh, toate statele membre și posibilitatea de a crea astfel de organisme în statele membre nu este dată întotdeauna. Traversăm o criză economică, există presiune asupra reducerii cheltuielilor cu asigurările și asta pe de altă parte, nu există aceeași experiență în, ceea, în statele membre în ceea ce privește administrarea unor astfel de organisme. Și datorită crizei economice, nici nu se poate uh, trece la crearea unor organisme noi în toate țările. Acest lucru pune presiune asupra caselor de asigurări. Este o propunere bună, dar uh, pune probleme. Dacă Uh, funcționarea sistemelor naționale este interpretată diferit, acest lucru va avea consecințe. Cercetarea va funcționa diferit în funcție de țara în care se află și s-ar crea poate astfel grupuri de bolnavi uh, cu două viteze, dacă putem să-i spunem așa, în Uniunea Europeană. De aceea aș dori să o rog pe doamna raportor, dar apelez și la Comisia Europeană, să analizăm încă o dată în detaliu această chestiune pentru a vedea dacă nu există și alte alternative care să poată fi puse în aplicare direct. Poate că o astfel de soluție ar fi crearea unor organisme de despăgubire la nivel european și nu în fiecare stat membru. Aceste mecanisme pentru oferirea de despăgubiri la nivel european ar putea să uh, plece de la experiența acumulată până acum. E o temă de care ar trebui să ne ocupăm dacă nu dorim să se creeze diferite grupuri de bolnavi și să avem și aici mai multe viteze în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul uh, Comisia, pentru că printre noi se află și reprezentanți ai DG Sanco. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Vilmot pentru înalta calitate a proiectului de raport. Doresc să mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră pentru implicarea în această activitate foarte importantă. Eu mă voi concentra asupra două aspecte care, din punct de vedere al Comisiei, sunt esențiale pentru propunere. Primul, aspect este legat de implicarea viitoare a comitetelor de etică și cel de-al doilea de standarde comune de uh, protejare a celor care participă uh, la trialurile clinice. Deci, uh, care sunt uh, definițiile pentru comitetele de etică? Sunt organisme care analizează anumite aspecte ale uh, proceselor de trialurilor clinice. Deci noi nu am avut nici de cum intenția de a elimina activitatea acestor comitete de etică. Propunerea noastră din acest punct de vedere a fost uh, greșit înțeleasă. Noi considerăm că activitatea acestor comitete de etică este parte a procesului de uh, studiu clinic și noi uh, acordăm statelor membre o marjă largă de acțiune pentru a crea aceste comitete de etică. Respectăm uh, tradițiile din statele membre și expertiza dobândită. Vom uh, lua în considerare cu maximă atenție propunerile care ne vor ajuta să clarificăm această abordare. Repet, activitatea comitetelor de etică face parte din procesul de trial clinic și uh, nu trebuie uh, văzută separată acest proces. În al doilea rând, reguli comune în ce privește standardele de protejare eu cred că uh, avem următoarele obiective. Trebuie să existe cel mai înalt nivel de protejare a subiecților care sunt uh, folosiți în trialurile clinice și, pe de altă parte, dorim ca uh, regulile să se bazeze pe un set unic de prevederi. De aceea noi și propunem un singur instrument de reglementare, pentru că dacă ne dorim o analiză comună a statelor membre, atunci statele membre trebuie să aplice aceleași criterii atunci când se fac trialurile clinice. Chiar dacă ar fi criteriile, dacă ar fi diferite criteriile, atunci nu s-ar mai putea uh, lucra coordonat. De aceea, uh, Parlamentul a insistat asupra unui regulament și nu a unei directive. Comisia a ținut seama de aceste propuneri. Deci noi în propunerea uh, noastră ținem de seamă de directiva existentă. Regulile uh, trebuie să prevadă standarde internaționale și linii directoare general valabile. Deci, din acest punct de vedere, vom analiza amendamentele care sunt dispuse să îmbunătățească aceste aspecte. Și legiuitorul trebuie să găsească un set de reguli care să fie aplicabile la modul general în trialurile clinice. Și o ultimă observație este important să ținem seama de faptul că numărul de trialuri clinice în ultimii ani a scăzut cu 10%, iar noi ar trebui de fapt să acționăm în favoarea Uniunii Europene, stimulând aceste trialuri clinice. Mulțumesc. Raportoarea are în final cuvântul. Cea care va trebui să analizeze 700 de amendamente pentru a le aduce într-un fel la un numitor comun. Glenis Wilmot, nu știm cum vei reuși să faci fața acestei misiuni. Mulțumesc foarte mult! toate subiectele care au fost menționate. Um, eu cred și, și eu am uh, dorit să intervin pe procedură, pentru că, din păcate, Comisia Europeană nu a reacționat la ceea ce am spus eu în legătură cu indemnizațiile de pildă. Nu a făcut nici un fel de referire la uh, spusele mele. Da? Dorește Comisia să intervine pentru că am avea timpul necesar să răspundă și la întrebarea colegului? Vă rog. Uh, the, the issue concerning the building în ce privește crearea unui sistem european de despăgubiri, ține de regulile naționale, obligațiile de a acorda despăgubiri care sunt prevăzute în diversele sisteme din statele membre. Deci, noi când discutăm aceste aspecte, trebuie să încercăm să propunem un sistem care să fie aplicabil, pentru că ă, altfel ă, sistemul european, dacă nu va putea să fie ă, compatibil cu reglementările pe plan național, nu va avea efect. Mulțumesc. Doamna Glenis Vilmot cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această discuție care a fost utilă. Subiectele care au fost menționate se referă la domeniile care sunt controversate. Comisia a clarificat faptul că nu a avut niciodată intenția să nu țină seama de rolul comitetelor de etică în acest proces. Uh, deci ă, ele vor acționa conform acordurilor existente până acum, dar ele în diversele state membre acționează într-o manieră foarte diferită și tocmai de aceea eu am propus să creăm o platformă în care reprezentanții acestor comisii de etică să poată să se întâlnească, să aibă un schimb de experiență, de cele mai bune practici. Dar este limpede că ele se vor implica în ambele secțiuni ale legislației, partea 1 și partea a doua. În ce privește transparența, am spus în repetate rânduri că există mari diferențe între punctele de vedere ale oamenilor privind transparența. Ați auzit și astăzi că unii uh, își doresc acces la foarte multe date, alții doar la uh, o sinteză. Deci ă, va trebui să găsim un numitor comun în ce privește ă, un ă, raport privind rezultatul studiilor clinice. Este clar că aspectele care țin de confidențialitatea comercială vor trebui să fie protejate, de asemenea datele legate de persoane. În legătură cu grupurile vulnerabile, de asemenea există un aliniat care le este dedicat ambelor grupuri, dar vom mai vorbi despre toate aceste aspecte. Am toată disponibilitatea. În ce privește această intervenție redusă, această categorie, este foarte clar definită în propunerea Comisiei și v-aș ruga să uh, o citiți cu atenție, pentru că se spune foarte clar ce înseamnă intervenție redusă. Este un aspect foarte important al propunerii să avem această categorie va face uh, uh, o diferență esențială pentru cei care lucrează în acest domeniu. Iar în ce privește intervenția doamnei Grostet privind bolile rare, sigur că ele trebuie să constituie o prioritate în trialurile clinice și, bineînțeles, sunt de acord și cu domnul Rossi pentru că el este de acord cu mine. Iar în ce privește schema de indemnizații naționale, uh, nu știu că trebuie să fim îngrijorați eh, pentru că în anumite eh, state eh, această schemă funcționează deja foarte bine, dar ehm, costurile asigurărilor sunt enorme. Deci eu cred că nu ar fi o povară suplimentară. Acum cred că trebuie să discutăm aceste lucruri, să le explicăm colegilor. Și Poate că va trebui să avem o discuție în legătură cu modelul danez care se pare că funcționează foarte bine. Știu că uh, mai ales statele mici sunt preocupate de acest aspect, dar merit. Cred că multe sunt de discutat, dar și rezultatele pot să fie foarte bune. Sunt uh, ferm convinsă că vom putea ajunge la rezultate de compromis bune dacă toată lumea arată disponibilitate în acest sens. Voi vorbi cu raportorii din umbră despre aceste aspecte, despre posibile soluții de compromis pentru toate aceste aspecte și ne vom întâlni într-un viitor apropiat și sper ca înainte de încheierea uh, mandatului să putem rezolva această problemă. Mulțumesc foarte mult, Clemens Vilmot, și îți doresc mult succes în uh, activitatea care urmează, pentru că va fi o sarcină uriașă. Pentru următoarea desfășurare. pe 24-25 uh, uh, aprilie vom vota în comisia noastră, așa cum s-a convenit. Uh, raportorii din umbră vor trebui să cadă de acord dacă solicită sau nu o amânare. Deci eu deocamdată merg pe ideea 24-25 aprilie în comisie iar dezbaterea și votul în plen încă nu au fost prevăzute pentru că depinde și de uh, modul în care uh, ajungem noi la soluții de compromis. Eu aș vrea uh, să garantez că nu trebuie să mergem cu 700 de amendamente în plen, ci cu mult mai puține pentru că nu vreau să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în plen cu reforma PAC, cu număr atât de mare de amendamente. Deci, ă, asta este ceea ce îmi doresc eu ca rezultat al dezbaterii. Mulțumesc foarte mult. În felul acesta încheiem punctul 11 de pe ordinea de zi și trecem acum la dezbaterea cu comisarul Tajani dar mai avem 10 minute, deci întrerupem scurt ședința comisiei și în momentul în care domnul Tajani va intra în sală, reluăm dezbaterea și Chris Davis mai are timp să ia loc și să se pregătească. Deci, o scurtă întrerupere a ședinței. La ora 17.30 avem întâlnirea cu comisarul.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

Reluăm ședința noastră după o scurtă întrerupere și îl salut pe vicepreședintele Comisiei, comisar pentru industrie și pentru întreprinderi în Comisia Europeană. Motivul invitării uh, este legat de sistemele de răcire la autovehicule și de a nu utiliza un asemenea sistem de răcire. Domnul Tajani are cuvântul uh, pentru aproximativ 10 minute pentru a putea avea și o scurtă dezbatere, pentru că știu că mulți colegi doresc să uh, aibă acest schimb de păreri cu domnul Tajani. Deci, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, un subiect asupra căruia m-am ocupat uh, îndelung în ultimele luni, aș dori să spun câte ceva despre politica industrială, deoarece Chiar și această temă a produselor refrigerante, de care a vorbit domnul președinte, se înscrie într-un concept, într-un context mai larg al politicii industriale verzi, care respectă mediul înconjurător și care să permită Europei să iasă din această criză. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a relansa industria noastră și pentru a profita de noile oportunități tehnologice și oferite de globalizare. În octombrie am adoptat noua strategie prin politica industrială, obiectivul fiind acela de a avea 20% din PIB-ul european până în 2020, care să provină din industria manufacturieră. Deci, din industria producătoare. Iată, un semnal puternic pentru industria europeană, pentru inovare și în ce privește contextul uh, perspectivelor financiare, uh, mă bucur că Parlamentul aduce sprijinul său și e vorba de cele 80 de miliarde pentru perspectiva 2020 destinate cercetării și dezvoltării. Deci, din acest punct de vedere, noi încercăm să facem tot ce se poate pentru a veni cu o strategie cât se poate de coordon, marcată de coordonare. La Consiliul de săptămâna trecută am văzut că, într-adevăr, s-a schimbat uh, viziunea în Europa. În mulți ani de zile Europa a fost dominată de economia europeană a fost dominată de finanțe și de servicii și cred că acum ne întoarcem la economia reală, iar redevine centrală și printre aceste teme, una care a preocupat Comisia este chestiunea autovehiculelor, automobilelor. Știți bine că avem acest program CARS 2020 directivă adoptată în luna noiembrie și care acum ne dorim să o modificăm cu o serie întreagă de măsuri și mă refer aici la accentul pus pe inovare și încercăm să ajungem la un rezultat pozitiv pentru a dubla fondurile destinate um, inovării pentru acele autovehicule verzi pentru 2020 să ajungem la 2 miliarde de euro. Sume destinate acestor eforturi, bineînțeles că trebuie să uh, lucrăm și la o politică comercială mai puțin uh, naivă. Avem, uh, bineînțeles, exemplul Japoniei, negocierile cu Japonia. Acel test de competitivitate trebuie să fie efectuat ca să nu penalizăm, să nu sancționăm firmele europene. Avem nevoie și de o reglementare inteligentă care să stimuleze inovarea tehnologică și fără să impună obstacole și poveri inutile industriei într-un context de criză economică. Deci, planul de acțiune care 2020 dorește să vină cu inițiative pentru a ieși din criza actuală, dar trebuie să se facă mai mult pe plan european, având în vedere în Europa uh, această interdependență care există între producători, furnizori și clienți. Știm bine că multe lucruri sunt datorate lipsei inovării în acest sector. În acest context, o actualizare a strategiei 2000, care 2020 trebuie să însemne o coordonare între părțile interesate, industria, sindicate, autoritățile naționale și europene Însă vreau să spun ce poate Comisia să facă și ce nu poate să facă în acest sens. În primul rând, nu putem să facem ceea ce am făcut cu siderurgia acum 35 de ani, acel plan d'Avignon, un regim paneuropean, putem să facem ce am făcut atunci, un regim paneuropean printr-o restructurare a, a operatorilor din domeniu. Însă Industria automobilă are specificul său, instrumente juridice specifice. Putem însă să facem ceva pe plan uh, național pentru restructura pe plan național. Planul acesta, CARS 2020, propune acțiuni specifice pentru a gestiona aceste mutații structurale în industria automobil automobilă. În primul rând, doream să relansăm acel task force pentru a analiza care este situația actuală în ce privește capacitățile și împreună cu și la cererea guvernului belgian relansăm acest task force în ceea ce privește închiderea sitului Ford Gang. Experiența ne arată că astfel putem să raționalizăm folosirea fondurilor europene și să accelerăm tot ce înseamnă proiectele de reconversiune profesională a muncitorilor în al doilea rând, împreună cu comisarul Andor, dorim să vedem care sunt acele bune practici uh, pe care să le promovăm în ce privește restructurarea. Ceea ce privește sectorul automobil și ce a prezentat uh, aici președintele Grot, pot să vă spun cum stăm cu directiva 2006 per 40, ceea ce privește uh, dispozitivele de aer condiționat, pe vehicole, pentru că am început această muncă acum vreo șase luni. De la 1 ianuarie 2011, aceste uh, dispozitive MAC pentru motoarele noi trebuie să conțină un lichid refrigerant cu un uh, coeficient GWP mai mic de 150. În principiu, Asta pentru a reduce gazele cu efect de seră și impactul asupra uh, climatului. Directiva aceasta nu împiedică uh, să, să existe aceste lichide de răcire, uh, în principiu, însă toți producătorii europeni au uh, ales un anumit tip de astfel de lichid de răcire HFO1234YF. Deci, în acest context, uh, putem să spunem că o astfel de opțiune permite în toată Uniunea Europeană posibilitatea de a repara aceste dispozitive atunci când ele sunt defectuoase. Vreau să vă spun că Comisia, în acest context, acordase o derogare temporară pentru punerea în aplicare a directivei respective în condițiile și circunstanțele excepționale care au fost constatate în ce privește lipsa, penuria de lichid de răcire și până pe 31 decembrie 2012 Comisia a constatat aceste lucruri, nu a lansat uh, procedurile de uh, încălcare în condițiile în care s-au denunțat anumite probleme legate de omologare. E vorba de vehiculele lansate înainte de acea dată. În orice caz, începând cu 1 ianuarie anul acesta, nu am mai dorit să mai accept astfel de derogări, astfel de scutiri și directiva urma să se aplice peste tot, la fel, în toată Uniunea Europeană, în toate statele și vreau să spun că mențin poziția n a mm, avut loc uh, prelungiri, nici alte derogări. Directiva este în vigoare, așadar, ca atare de la 1 ianuarie 2013. Astfel, gazul R134A nu mai este permis pentru noile modele, iar cei care fac acest lucru încalcă legea. Așadar, Comisia a cerut statelor membre informații în ce privește situația pe teritoriul lor, cum se aplică această directivă acolo. În ceea ce privește siguranța și securitatea legată de utilizarea acestui nou gaz, de care s-a vorbit mult în, multe, în anumite țări recent, aș vrea să spun că nu am primit o evaluare definitivă care să ne permită să ajungem la o concluzie sau alta. Comisia consideră că siguranța cetățenilor este pur și simplu o prioritate și, dacă este cazul, va aplica noi informații care pot să apară, dacă este urgent. Asta, bineînțeles, că nu înseamnă că se vor pune pe piață produse neconforme. Așadar, având în vedere anumite reacții aici, vreau să vă spun că această directivă se aplică integral și începând din ianuarie, deci o dată recentă. Așadar, nu ne propunem să o revizuim uh, în perioada ulterioară. Avem probleme în Germania, de exemplu, unde această industrie foarte, foarte importantă spune că trece printr-o adevărată criză. În cursul dezbaterii v-aș da alte informații, însă vreau să vă spun că în ce privește Germania și industria auto, eu am uh, scris o scrisoare ministrului de resort uh, întrebându-l ce se întâmplă și repetându-i că directiva este în vigoare de la 1 ianuarie anul acesta. Și acum câteva zile la Sturgat am uh, dat un interviu la un ziar, pentru un ziar foarte important uh, spunând că da, uh, nu avem încă cazuri de încălcare din partea industriei auto germane din pricina acestei directive. Da, este o industrie importantă, dar e vorba de un caz aparte. M-am întâlnit cu reprezentanții ai sectorului automobil din Germania și nu o singură dată. Și dintr-o dată ne, ne dăm seama că aceste lichide de răcire sunt uh, periculoase pentru, cetățenea, pentru cetățenii, că sunt uh, materii, materiale inflamabile. Noi nu am reperat astfel de cazuri, așadar directiva rămâne în picioare. Bineînțeles că dorim să protejăm cetățenii, iată de ce eu sunt extrem de vigilent atunci când mi se atrage atenția asupra anumitor aspecte, întotdeauna și imediat contactez uh, autoritățile. Am scris, vă spuneam, o scrisoare săptămâna trecută guvernului uh, german. Uh, uitați, pot să-i dau președintelui un exemplar din această scrisoare, care are un caracter absolut public. Așadar, sunt gata să aprofundez subiectul, însă uh, nu înseamnă că eu voi accepta alte derogări și prelungiri pentru că, chiar dacă urmărim cu mare atenție problemele care apar în Germania, posibil, încă o dată vreau să vă spun că nu se, asta nu înseamnă că directiva nu se aplică. Ea trebuie să se aplice. Ceea ce privește propunerea privind zgomotul vehiculelor, am discutat despre asta la plenarea din februarie, de la Strasburg, din 5 februarie și și pe 6 februarie, tot în plenară, s-a constatat că trebuie să continuăm să, muncăm, să muncim pentru a ajunge la un compromis acceptabil. Propunerea Comisiei încearcă să ușureze și să îmbunătățească viața cetățenilor, limitând nivelul de zgomot pentru uh, autom- autovehicule, automobile și așa mai departe. Și Parlamentul uh, a făcut niște amendamente, vom încerca să le inserăm în propunerea noastră. SENOV folosește o anumită metodă de detectare a nivelului de zgomot, ceea ce permite conformitatea noastră în acest sens și exporturile pe plan internațional. Să nu uităm obiectivele importante. Pe de o parte, acel echilibru delicat care trebuie să existe totuși între protecția mediului și industrie, pe de altă parte, prezența noastră pe plan internațional. Bineînțeles, uh, amendamentele Parlamentului sunt o îmbunătățire clară față de amendamentul Comisiei, asta în parte, pentru că sunt și alte amendamente care nu fac asta. Mă refer la zgomotul mașinilor de sport. Cred că aici se diluează, practic, propunerea Comisiei și va trebui să le analizăm cu multă atenție noi vom juca în continuare rolul nostru de mediator în așteptarea, adică așteptând ca și Consiliul să se pronunțe. Considerăm că există șanse pentru un acord în primă lectură. Vreau să vă spun că Comisia este deschisă pentru dialog, pentru a ajunge la un dialog, la un acord, eventual în a doua lectură. O altă problemă este cea a oțelului. Pe 4 februarie am discutat uh, în plenar acest subiect. Apoi a avut loc o masă rotundă privind industria siderurgică uh, feroviară. Pe 12 februarie s-a adoptat niște orientări și linii directoare din partea Comisiei în atenția statelor membre. Așteptăm ca toate serviciile interesate să se implice pentru a veni în sfârșit cu un plan de acțiune pentru siderurgie care să fie adoptat anul acesta, în iunie. Obiectivul este competitivitatea, inovarea în acest sector a siderurgiei, asigurându-ne că acest sector poate să contribuie și el la relansarea economică a ocupării, luptând pe de altă parte împotriva schimbărilor climatice. În orice caz, va trebui să ținem cont de evoluțiile tehnologice specifice acestui sector. Mă refer și la riscul delocalizărilor, tot așa specific sectorului. Dacă este să adoptăm norme, reguli prea severe pe care industria nu va putea să le respecte, aici avem un risc. Nu numai acela de a uh, pierde, practic, aceste activități uh, economice care s-ar duce pe alte meleaguri cu norme mai stricte, mai puțin uh, stricte. Pe de altă parte, uh, pierdem și efectele pozitive pe care le-am registrat până acum în eforturile noastre de combatere a schimbărilor climatice, așadar, și plus un impact asupra prețului electricității în orice caz, e vorba aici de un sector energivor și în acest sens facem o analiză foarte aprofundată a acestor aspecte și, bineînțeles, asupra aspectelor de mediu, normelor de mediu, asupra competitivității sectorului siderurgic. Ne dorim, bineînțeles, tehnologii care să ducă la metode de producție cât, care să eh, emită cât mai puține emisii eh, deci de gaze cu efect de seră și de dioxid de carbon. De asemenea, avem pro- proiecte, carbon dioxid și ulcos. Sperăm că acestea vor duce la rezultate pozitive. Proiectul ULCOS. Așadar, am uh, hotărât în ce privește RICI, a avut loc o comunicare pe 5 februarie Comisia a mers dincolo de obligațiile care îi revin, evaluând obiectivele RICI, mai ales în ceea ce privește poverile administrative și alte impacte, impacturi asupra întreprinilor mici și mijlocii. Noi dorim ca RICI să funcționeze, să funcționeze. Avem înregistrat, într-adevăr, o reducere a riscurilor Eurobarometrul a arătat că 61% dintre europeni consideră că produsele chimice astăzi sunt mult mai sigure decât în trecut. Trebuie să garantăm stabilitatea, previzibilitatea normelor. Evaluarea noastră a arătat și a ținut cont că există totuși nevoia de a îmbunătăți în continuare lucrurile, de a le modifica, de a le adapta. Dorim să continuăm uh, să ușurăm viața IMM-urilor, pe de altă parte să ne asigurăm că toată lumea respectă regulamentul. Vreau să vă spun că Comisia Europeană a adoptat în comitologie o propunere de modificare a regulamentului RICI, mulțumită căruia IMM-urilor vor putea să beneficieze de niște reduceri care să meargă de la 35 până la 95%. E vorba de reduceri ale sumelor ale taxelor percepute pentru înregistrare și eh, tot așa o reducere substanțială de 25% pentru taxele de, registra- de autorizat. Deci cred că semnalul nostru este extrem de clar pentru aceste firme și IMM-uri mai bine. Pe de, altă parte, pe de o parte, ușurarea poverilor administrative, pe de altă parte, să arătăm că acțiunea noastră este hotărâtă pentru a proteja mediul înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Discursul dumneavoastră a durat ceva mai mult, dar asta și datorită paletei largi de teme pe care le-ați abordat, printre altele și CARS și strategia 2020. Astăzi dimineață am um, discutat un raport în această privință și cred că am uitat că un instrument uh, important pentru industria automobilistică din Europa ar reprezenta o armonizare a sistemelor fiscale. Veți face ceva în această privință, pentru că noi credem că acest lucru ar uh, duce rezultate și în ceea ce privește consumurile, pentru că în momentul de față avem 27, în curând 28 de uh, sisteme care funcționează în paralel. În ceea ce privește uh, lichidele de refrigerare, unele întreprinderi ne-au comunicat anul trecut că nu vor putea respecta cerințele legislației uh, europene, au făcut-o prin presă. Apoi, uh, industria de resort a convenit asupra unui lichid de recire uh, denumit HFO1234, un termen la latitudinea tuturor și acest lichid uh, ar fi trebuit uh, folosit uh, de la 1 ianuarie 2013, în urma uh, prelungirii, dar de fapt deja din 2011, de când sunt cunoscute problemele cu acest lichid de refrigerare. E vorba de posibila incendiere atunci când se încălzește motorul. La 10 din 14 autovehicule testate s-a produs un incendiu, de când este cunoscut faptul că intră în uh, <clears throat> reacție chimică cu alte substanțe și ați verificat din partea Comisiei în ce măsură acest lichid de răcire prezintă în uh, funcționare normală aceste caracteristici. A făcut-o un singur producător până acum această testare care nu mai aplică acest, uh, aceste cerințe, ceea ce înseamnă că um, oamenii care au achiziționat uh, vehiculele produse astfel circulă prin Europa fără omologare de tip. Am dorit să știm dacă Comisia planifică niște teste proprii în acest sens și dacă intenționați să faceți acest lucru prin intermediul unui real-time test. Din păcate, în 2008 au existat uh, decizii împotriva altui rechite, răcire și dacă nu am făcut acel lucru atunci, probabil nu am fi avut aceste probleme acum. Acum doresc să dau cuvântul și colegilor, uh, Chris Davis, apoi Satu Hasi, Boguslav Sonic, doamna Grostet, domnul Pirilio și Sofie Oconi și Richard Zeber în calitate de coordonator al PP. Eh, FD. Mulțumesc, domnule președinte. Interesantă observația dumneavoastră cu politica fiscală. Cred însă că domnul comisar Tajani nu este eh, persoana de contact corespunzătoare în acest sens. În principiu aș dori să încep și eu cu industria automobilistică. Din perspectiva noastră este greu de înțeles de ce tuturor producătorilor din Europa le este posibil să folosească un anumit lichid de răcire și să meargă pe aceste caracteristici ale dioxidului de carbon, în timp ce un singur uh, producător mare uh, Uh, consideră că acest lucru nu este posibil și uh, reclamă o derogare pentru sine și um, Comisia oarecum uh, cedează. Eu cred că aici apar probleme. Dacă ca legiuitor ar vrem să fim luați în serioși, ar trebui să asigurăm și o certitudine juridică, pentru că altfel ne pierdem bunul renume. Și din câte uh, Înțeleg acum din prezentarea Comisiei această dovadă a pericolului pe care îl provoacă acest lichid de răcire nu este clar dovedită. De aceea solicit Comisia să procedeze conform regulilor, pentru că altfel cei care nu respectă aceste reguli sau care le respectă, îmi cer scuze, ar fi dezavantajați. Pe de altă parte, salut faptul, domnule comisar Tajani, că se încearcă uh, în Europa acordarea locului corespunzător uh, producției industriale. Cred că putem reveni pe relansare economică doar dacă promovăm și producția industrială. Este naiv să credem că pot fi transferate în exterior anumite uh, industrii producătoare fără ca acest lucru să aibă efecte asupra furnizorilor. Cred că și din punct de vedere al ecologiei ar fi mai bine ca aceste locuri să fie păstrate aici și în ceea ce privește standardele ambiționate în ceea ce privește apele uzate, emisiile și așa mai departe, uh, să uh, le respectăm, dar aici, pentru că prin relocarea acestor industrii nu facem un bine mediului. Și aici uh, vă asigur că aveți și susținerea Comisiei Envi. Sigur că atunci când se decide anumite reguli, trebuie să respectăm și o politică pe termen lung, și v-aș ruga să perseverați în acest caz, cu excepția situației în care există niște dovezi excepționale pe care nu le-am văzut până acum. Mulțumesc, Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Am notat că am început cu 12-13 minute întârziere și sper că uh, veți avea răbdare și cu noi. Credeam că veți uh, critica nerespectarea Germaniei a, a, pentru aceste standarde în ceea ce privește lichidele de răcire. Dar acum două luni ne-ați prezentat un document care este foarte puternic, care uh, pare a fi o declarație de război vis-a-vis -vis de Daimler, în care ați arătat că aplicarea legii trebuie să aibă prioritate. Deci nu critic actuala dumneavoastră poziție, Cred că actuala poziție a Comisiei este excelentă. Eu am urmărit această legislație în detaliu din momentul introducerii uh, ei în 2003. Comisia a explicat care este scopul legislației. Au existat, sigur, uh, diferite proteste din partea industriei, undeva în 2008, uh, din partea anumitor producători din Germania, ceea ce privește dioxidul de carbon și apoi uh, totuși a fost dezvoltat un nou lichid de răcire cu uh, potențial de încălzire globală mult mai scăzut, care oferea uh, perspective cu totul noi. Și apoi implementarea s-a discutat în repetate rânduri și a fost foarte clar că se va aplica începând din 2011, de la 1 ianuarie. Apoi s-a aplicat această amânare de, două, de 2 ani. Și acum suntem în situația în care uh, acest lichid se folosește de Toyota, Ford, General Motors, Chrysler, Fiat, Renault, Jaguar, Land Rover, Volvo și BMW doar Daimler pare să spună nu. Noi continuăm să folosim uh, gazul R134A. Unii spun că este un product uh, inflamabil și că pune riscuri. Însă cred că este doar o farsă de relații publice din partea Daimler. Cred că dacă am vedea corespondența între managerii Daimler, am putea demasca acest lucru și Societatea Inginerilor în domeniul automobilistic a arătat că acest lichid este sigur și dumneavoastră spuneți că riscul este echivalent sau inferior altor fluide dintr-un autovehicol și că anumite presupuse riscuri de anumite uh, sisteme de climatizare din anumite vehicole. Poate că Daimler își uh, proiectează greșit uh, sistemele de aer condiționat. Și cred că ați arătat foarte clar, domnule comisar, în acest document și în declarația dumneavoastră și citez din uh, documentul pe care l-ați emis, că certificat de conformitate activitate care însoțește fiecare autovehicol este invalid dacă nu se respectă standardele și așadar vehicolele puse pe piață de Daimler nu sunt în conformitate și practic acestea nu trebuie acceptate de statele membre pentru înregistrarea vehicolelor. Comisia poate lua măsuri împotriva statelor membre care au eliberat astfel de omologări de tip. Dumneavoastră spuneți practic că orice nou model de Daimler comercializat Uh, după 1 ianuarie cu R134A este ilegal și statele membre nu ar trebui să permită vânzarea acestora. Prin urmare, domnule președinte, întrebarea mea este una foarte simplă. Poziția comisiei pare una foarte clară, este prezentată aici în scris și vă întreb ce faceți pentru a informa statele membre cu privire la cerințele legislației europene pentru prevenirea vânzării acestor uh, vehicole și că ar putea urma proceduri de încălcare dacă nu dispun ca atare. Mulțumesc, Chris Davis, Satu Hasi. Mulțumesc. În ceea ce privește uh, instalațiile de climatizare, sunt uh, de acord cu Chris Davis. Altă chestiune care ține tot de automobile. Uh, spuneați, domnule comisar, că e nevoie de mai multă inovare în industria auto. Și sunt uh, de acord. Sigur că un domeniu unde, în care avem nevoie de mai multă inovare este zgomotul. Din păcate, declarația dumneavoastră cu privire la votul Parlamentului cu privire la nivelele de zgomot la automobile a fost puțin uh, neclară, cel puțin în, traducerea pe care am ascultat-o. De aceea, aș dori să vă rog uh, să mențineți uh, ambiția Comisiei fermă pentru a proteja sănătatea cetățenilor și să nu veniți cu o diluare în ceea ce privește cerințele de zgomot. O astfel de diluare a propunerii Comisiei a, a avut loc cu o majoritate foarte mică în plen. De aceea sper că veți uh, a apărat propunerea inițială a Comisiei în continuare. Și altă chestiune care ține de altă problemă în negociere. Criteriile de durabilitate pentru biomasă. Aș <clears throat> dori să vă întreb dacă dumneavoastră ca comisar pentru industrie ați prefera criterii care să încurajeze principiul utilizării în cascada a biomasei, ceea ce înseamnă că diferite părți ale biomasei sunt folosite într-o manieră în care valoarea economică uh, este optimă. Deci, uh, pentru incinerare, de pildă, uh, părțile cele mai puțin sunt valoroase din biomasă și restul pentru alte produse. Și aceste criterii de durabilitate pentru biomasă oferă o opțiune pentru promovarea acestui principiu a utilizării în cascadă. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să-l salut pe domnul comisar Tajani. M-au mulțumit declarațiile dânsului în ceea ce privește lichidele de răcire. Cred că <clears throat> această legislație trebuie uh, implementată. Producătorii auto știau că va intra în vigoare, au obținut o amânare, dar acum trebuie respectate normele în vigoare. Sunt de asemenea de acord în ceea ce privește legislația cu privire la zgomotul auto. Este poate ceva mai puțin decât propunerea inițială a Comisiei, dar eu în orice caz prefer varianta actuală. În ceea ce privește uh, siderurgie, în Italia, întreprinderile plătesc cu 400% mai mult decât întreprinderile siderurgice din America și uh, Statele Unite nu pot fi considerate lumea treia. De aceea aici trebuie să avem mare grijă pentru că mai sunt sute de mii de persoane care lucrează în acest domeniu și există pericolul de localizării acestor întreprinderi. Apoi, în ceea ce privește informația cu privire la comitologie pe care ne-ați oferit-o și comunicarea de astăzi sau de ieri, cred că reprezintă un pas important pentru IMM-uri. A fost o măsură optimă și mulțumesc. Acum, după această primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor, l-aș ruga pe domnul comisar să ne ofere răspunsuri. Brevemente. Voi încerca să răspund foarte pe scurt. În ce privește substanțele uh, de răcire. Nu e cazul să repet ceea ce am spus în scrisoarea adresată guvernului german. Din punct de vedere al Comisiei, directiva a intrat în vigoare în totalitate la început uh, uh, acestui an, pentru ianuarie 2013 și am uh, decizia ca această directivă să fie aplicată. Orice stat membru care ar încălca directiva va trebui să se supună procedurii de infringement. Am uh, primit solicitări din partea guvernului german de a oferi o informare suplimentară. Deci, nu vroiam să uh, numesc uh, acest producător de autovehicule, dar da, este vorba de Daimler și dincolo de faptul că directiva este în vigoare. Dacă uh, vom avea informații legate de uh, punerea în pericol a vieții uh, oamenilor, atunci am datoria să reacționez. Eu nu pot să nu țin seama de aceste lucruri. Și am trimis o scrisoare către ministrul transporturilor Ramsauer și cealaltă scrisoare către vicecancelarul Rösler, am solicitat guvernului german să se poziționeze vis-a-vis -vis de această problemă, pentru că dacă uh, va trebui să declanșez procedura de infringement, va fi împotriva uh, statului german și nu împotriva unei uh, întreprinderi. V-am pus la dispoziție de altfel o copie a scrisorii mele. Am precizat că directiva a intrat în vigoare și este vorba despre aspecte de funcționare a pieței interne, de concurență neloială, are și o dimensiune externă, pentru că noi ne-am obligat în negocieri laborioase cu China, cu Japonia, cu Statele Unite, să existe claritate în ce privește cadrul legislativ aplicabil în Europa. Deci, în scrisoarea mea am cerut să mi se furnizeze informații clare din partea guvernului german în legătură cu datele de care dispune în legătură cu uh, gradul de risc al acestui lichid. Dar asta nu înseamnă că se va întrerupe în vreun fel uh, funcționarea uh, directivei. Eu am considerat că este obligația mea să redactez aceste scrisori. Deci, peste tot unde există un risc, eu uh, sunt obligat să cer informații pentru a-l înlătura. Deci vom vedea care va fi reacția uh, guvernului german. Iar în ce privește uh, nivelul de zgomot produs de către autovehicule, eu vorbesc foarte repede, poate că ă, din cauza aceasta interpreții au trebuit să fie sintetici în traducere și poate de aceea doamna Satuhasi nu a reținut exact care este conținutul poziției mele. Deci voi repeta. analizăm toate amendamentele primite din partea Parlamentului, dar și în uh, intervenția uh, domnului Rossi s-a spus că uh, pozițiile nu sunt omogene. Acest lucru este valabil atât pentru Comisia Envi cât și pentru întregul Parlament. Uh, eu trebuie să încerc să creez un echilibru între cerințele pieței interne, între nevoile cetățeanului și în același timp între uh, protecția uh, corporațiilor din punct de vedere al competitivității. Din perspectiva mea, pot să spun că o parte din amendamentele Parlamentului European înseamnă un pas înainte față de textul Comisiei. Mă gândesc de pildă la uh, adaptarea la regulile UNC și cred că uh, în felul acesta putem pune în aplicare ceea ce a propus uh, Comisia. În ce privește autovehiculele uh, sport, Cred că trebuie să analizăm, în primul rând, efectele. Vom încerca să ajungem la o soluție de compromis, chiar dacă mi se pare destul de dificil să aducem la o poziție comună părți foarte divergențe, divergente. Cum spuneam, o serie de amendamente uh, merg într-o direcție, altele în uh, cu totul altă direcție și noi, de altfel, a fost foarte clar că pozițiile pot fi divergente. Punctul meu de vedere nu este identic cu uh, viziunea domnului Rossi și uh, domnia sa s-a referit la industria de autovehicule. Cum în ce privește oțelul și costurile uh, energetice, este de asemenea un subiect la care m-am referit astăzi, pentru că l-am uh, rugat uh, pe comisarul Davignon care um, a încercat să creeze un plan în ce privește industria oțelului uh, am discutat cu el inclusiv aspecte legate de costurile energiei, mă voi consulta și cu comisarul Oettinger, dar subiectul rămâne un element cheie pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când vom uh, transpune în practică planul de acțiune propunerea planului de acțiune trebuie să fie finalizată până la finele lunii mai. Deci, în ce privește aerul condiționat, e clar că această substanță 1234YF a fost testată de comisie în uh, toate condițiile de funcționare în realitate, da? Absolutamente sì. La nostra... Ah, sigur că da poziția noastră este că pentru această substanță de răcire nu există riscuri mai mari decât pentru celelalte lichide de refrigerare. Dar dacă guvernul vreunui stat membru îmi semnalează o problemă, datoria mea este să ascult poziția acelei, uh, acelui guvern. Dar uh, dacă uh, ai această disponibilitate, nu înseamnă că în același timp accepti excepții de la aplicarea directivei. De aceea am solicitat informații din partea guvernului german. Acum, Borislav Sonic, François Grostet, Mario Pirillo, Sofia Oconiș și uh, doamna Gerbrandi. Domnul Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tajani, președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, ne-a spus cu câteva luni în urmă că poziția Comisiei privind gazul de șist și exploatarea Uh, acestor resurse uh, va uh, fi formulată prin cooperarea comisarilor pentru mediu, economie, industrie. Aș vrea să știu dacă și serviciul dumneavoastră se va implica în acest sector. Pentru că intenția președintelui Barroso a fost să ne creeze garanție că va exista o poziție foarte echilibrată din partea Comisiei în acest domeniu. Domnule comisar, o observație în legătură cu acel lichid de refrigerare. Dumneavoastră ați avut o atitudine foarte fermă și spun bravo. Dar trebuie să fiți ferm până la capăt, pentru că uh, poate că uh, guvernul german își va permite să existe câteva săptămâni până când vă răspunde și uh, va exista o situație de concurență neloială între un constructor care uh, acționează pe plana europeană și toți ceilalți care se supun prevederilor directivei. Deci trebuie să fiți uh, Uh, foarte ferm și noi vom urmări cu maximă atenție atitudinea pe care o veți avea dumneavoastră. Nu putem accepta ca un guvern să tergiverseze soluționarea unei probleme. Acum, următoarea întrebare este legată de industria farmaceutică. În octombrie 2012, în documentul privind viitorul industriei, doriți să stimulați și competitivitatea produselor farmaceutice. Care este stadiul de reflexie asupra acestui subiect și ce credeți dumneavoastră despre crearea unui grup specific care să acționeze în legătură cu acest subiect? Mulțumesc. Domnul Mario Pirilo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am apreciat modul decis în care vicepreședintele Tajani a acționat în ce privește respectarea directivei care a intrat în vigoare, după cum a spus, pentru ianuarie anul curent. Și claritatea cu care uh, a vorbit, o apreciez. Nu există un moratoriu, nu este dispus să acorde exceptări și se va bucura de sprijinul comisiei noastre în acest sens. A procedat foarte bine. Și ați făcut foarte bine, domnule comisar, că ați ținut seama și de un caz izolat, fără să cedați, după cum ați și spus. Dacă ați fi procedat altfel, i-ați fi sancționat pe cei care au respectat prevederile directivei. S-ar fi ajuns la o uh, întârziere cu doi ani. Tocmai de aceea eu cred că trebuie să rămâneți ferm pe poziție, să demonstrăm că doar așa uh, ne aflăm pe calea cea bună. Mulțumesc foarte mult! Monsieur beaucoup de choses ont été... Domnule comisar, s-au spus foarte multe lucruri, dar noi astăzi uh, ne aflăm într-o lume în mișcare. Din 2008 uh, au fost uh, practic suprimate milioane de locuri de muncă în Europa zona industrială cunoaște modificări spectaculoase, economiile emergente pe de altă parte și asumă un rol cheie în economia mondială. Dar eu cred că noi, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Parlamentul European, trebuie să demonstrăm că noi susținem economia verde, creșterea verde, industria verde. Cred că este cea care ne poate să ne permită să stimulăm creșterea economică și competitivitatea există o serie întreagă de modalități de a susține întreprinderile în domeniul cercetării și dezvoltării și asta prin uh, proiecte care pot fi propuse sau prin intermediul politicii regionale, pentru că uh, eu cred că și prin uh, FEDER putem stimula activitatea întreprinderilor. Problemele de astăzi sunt complexitatea dosarelor pentru întreprinderile noastre a elabora un dosar european pentru întreprinderile noastre este foarte dificil. Asta presupune o activitate continuă a unor funcționari. Care este imaginea Europei dacă nu reușim să simplificăm aceste demersuri? Eu cred că nu e niciodată prea târziu să încercăm să simplificăm cerințele comunitare pentru că um, Uh, în condiții excepționale de criză trebuie să uh, ajutăm și întreprinderile noastre prin măsuri excepționale, pentru că uh, știm că mijloacele financiare nu sunt spectaculoase. Mulțumesc, Ian Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc domnului comisar Tajani că, pentru că se află în mijlocul nostru și aș vrea să îl încurajez să vină cât mai des pentru că uh, trebuie să uh, existe o posibilitate de uh, producție durabilă a industriei noastre. Am apreciat faptul că a spus că prețurile la resursele naturale în ultima decadă au crescut cu 300% și că în decadele precedente productivitatea uh, muncii a fost uh, cea uh, pe care s-a pus accent, dar acum cred că și prețul resurselor naturale trebuie să se afle în atenția noastră. Iar în ce privește eficient eficientizarea utilizării resurselor cred că trebuie să se afle în atenția dumneavoastră. Așteptăm propuneri din partea Comisiei pentru că unele eh, sunt uimitoare, că e vorba de ecodesign, despre eh, reciclare, despre eh, taxare și deplasarea taxării de la taxarea muncii la taxarea impactului asupra mediului înconjurător. Deci, dumneavoastră sunteți unul dintre marii susținători ai utilizării uh, cât mai uh, eficiente a resurselor. Aș vrea ca uh, să încercați să urgentați producerea acestor propuneri. Mulțumesc domnului Gebrandi. Și am ajuns aici la finalul celei de-a doua runde de întrebări și dau din nou cuvântul domnului vicepreședinte comisar Tajani. Madame Grostet, cum să josede. În primul rând răspund în franceză domnului Grostet, așa că să fie foarte clar. În ceea ce privește scrisoarea pe care eu am trimis-o guvernului german, am spus într-un mod cât se poate de răspicat că directiva este în vigoare începând de la 1 ianuarie 2013. Nu există niciun fel de întârzieri. Așadar, directiva trebuie să fie respectată, aplicată în toată Uniunea Europeană. Au existat mesaje trimise de nu știu ce direcție, de nu știu ce minister german, spunând că există probleme legate de securitatea călătorilor pasagerilor, eu am obligația de a pune întrebarea ce se întâmplă. Dați-mi informații. Însă nu e vorba de fel de întârzieri. Eu nu dau, dau vadă de laxism, ci pur și simplu sunt obligat să răspund, pentru că atunci când există o scrisoare în care îmi se semnalează că pasagerii sunt în pericol, uh, eu trebuie să reacționez. Chiar dacă există texte ale comisiei care demonstrează contrarul, eu am această obligație de a pune întrebarea guvernului german. Scrisoarea o arată. A pune întrebarea ce se întâmplă, dați-mi informații. Însă asta nu schimbă cu nimic hotărârea pe care eu am anunțat-o chiar aici, acum câteva luni, și am spus-o și când am dat un interviu pentru un ziar uh, din Stuttgart, al căror nume nu mi-l amintesc. Un interviu foarte recent, de acum câteva zile, în care spuneam directiva rămâne în picioare, ea este în vigoare. Și dacă cumva apar noutăți, uh, informații conform cărora um, anumite um, autovehicole nu respectă uh, regulile, sunt comercializate, atunci eu sunt obligat să spun că ne aflăm la începutul unei proceduri de infracțiune, de încălcare. Deci, ă, este foarte clar. Am spus-o în italiană, o repet în franceză, pot să o repet și în limba spaniolă, spune domnul Tajani, în atenția doamnei Alessandra, dar cred că lucrurile sunt cât se poate declare. Directiva este, deci, în vigoare. Bun, acum, tot în limba franceză, se răspund doamnei Oconi, în ceea ce privește partea administrativă, sunt de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește domeniul RICH, putem să spunem că presiunea fiscală a fost redusă prin comitologie, adică e vorba acele taxe pe care micile întreprinderi trebuie să plătească pentru înregistrări. Însă v-am spus acum câteva luni s-a hotărât ca informarea și notificarea către agenția RICI să aibă loc în toate limbile Uniunii Europene. Și asta ajută micile întreprinderi, le ajută în privința chestiilor lingvistice. Însă, în ceea ce privește această povară birocratică, asta este una, dar și când e vorba de accesul la fonduri, Orizont 2020 sau COSME, am spus-o și am făcut asta atunci când am fost comisar la transporturi pentru programul Marco Polo. Am încercat să simplificăm participarea la toate uh, achizițiile publice și așa mai departe, atunci înseamnă finanțarea europeană pe toate subiectele pentru acest gen de întreprinderi. Știm foarte bine, știți și dumneavoastră că există un grup de lucru și, întreagăt fie spus, președintele Colegiului de Comisari uh, s-a angajat personal în această simplificare a legislației și eu încerc să reduc cât se poate în toate sectoarele povara birocratică administrativă. Încercăm să obținem rezultate. Angajamentul însă al nostru nu poate fi pus sub semnul întrebării. În ceea ce privește întrebarea și apelul lansat de domnul Gerbrandi Dânsul mi-a spus și mi-a spus să vin cât mai des aici, a spus că vin cu multă plăcere. Eu am fost 15 ani deputat european și întotdeauna revin cu plăcere aici pentru a discuta cu, cu colegii din Parlament, foștii colegi din Parlament, tul european. Însă, am totuși mult de muncă și la comisie și dacă ar fi să vin de fiecare dată la toate comisiile dumneavoastră, ar însemna să stau aici tot timpul. Acum, ceea ce înseamnă, în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor, o să încerc să vorbesc cu colegii mei de la comisie ca să accelerăm cumva procesul. În ceea ce privește competența pe care eu pot, pot să o am, în ceea ce privește ecoconcepția, concepția Știți bine că și știu și eu că în anumite cazuri, anumite regulamente au fost cumva tărăgănate din punct de vedere al procedurilor și încercăm, bineînțeles, să punem la dispoziție aceste norme. Încercăm să reducem timpul alocat acestor proceduri, însă trebuie ca toată lumea să poată să participe așa cum trebuie la toate etapele acestui proces. În ceea ce privește directiva ECO, design. Cred că avem șanse mari să adoptăm regulamentul în acest an, în 2013. Planul de lucru pe 2014 a fost deja adoptat și include deja primele produse legate de energie și de izolarea clădirilor, uh, tipuri de ferestre și așa mai departe. Deci, cred că, iată, mesajul nostru este cât se poate de clar în acest sens. În ceea ce privește întrebarea domnului Sonic, am discutat cu comisarul Oettinger, responsabil pentru energie, și um, discutam și colaborăm foarte strâns, pentru că nu poți să o politică industrială în lipsa acelei energetice. La ce m-ați întrebat dumneavoastră nu am informații, însă o să vă țin la curent cât mai curând posibil, când aflu aceste informații și dacă le aflu, pentru că uh, eu uh, sunt direct implicat. Și voi cere celor în drept să îmi pună la dispoziție informații. ceea ce privește industria farmaceutică și întrebările puse de doamna Gostet, privitor deci la transparența prețurilor, la Africa și participarea deputaților europeni. Eu nu am uh, niciun fel de problemă în acest sens, însă trebuie să vedem cum se poate hotărâ participarea, mă refer la participarea deputaților europeni la lucrările comisiei. Pentru mine nu mă deranjează asta, însă o să văd în interiorul comisiei uh, Cine mă poate ajuta pentru a vă aduce vești bune dumneavoastră tuturora? Cred că am făcut turul întrebărilor și dacă mai sunt alte probleme, mai sunt alte întrebări, sunt gata să vă ascult. Nu știu dacă interpreții mai au timp și le mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul Mulțumesc, domnule comisar. Cred că nu există probleme, ci doar provocări, soluții, posibilități. Vă pot uh, spune și eu Bine ați revenit în Parlamentul European, unde 751 de deputați lucrează în beneficiu la 500 de milioane de oameni. Aici uh, uh, sunteți mereu bine venit pentru că noi, ca în calitate de o comisie foarte mare, tratăm uh, multe lucruri care intră în competența dumneavoastră. Uh, ne aflăm în fața unor provocări uh, majore în ceea ce privește durabilitatea. Eu nu folosesc termenul economie verde pentru că este foarte dificil de explicat oamenilor, ci spun mereu că trebuie să facem economia noastră mai durabilă în toate cele trei direcții. În acest sens, sunteți întotdeauna binevenit în rândul nostru și mă bucur că ați fost astăzi prezent aici și am avut uh, posibilitatea acestui schimb de opinii. Mulțumesc! Ja, jetzt geht es weiter nach dem Tagesordnung. Continuăm uh, acum după punctul 11 de pe ordinea noastră de zi, schimbul de opinii cu domnul Tajani, trecem acum la raportul uh, cu privire la inovare în scopul creșterii durabile, o bioeconomie pentru Europa. Raportor este domnul Paolo Bartolozzi. Este vorba de un raport din proprie inițiativă. Îi voi da cuvântul, lui pentru, cuvântul pentru a face o scurtă introducere. Așteptăm uh, câteva momente pentru a oferi posibilitatea colegilor care nu mai doresc să participe la dezbatere să părăsească sala și uh, colegul nostru să-și poată prezenta raportul într-o atmosferă liniștită. Vă rog! Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, acum un an aproximativ, Comisia Europeană a adoptat o comunicare numită Inovare pentru o creștere durabilă, bioeconomia pentru Europa, serviciul Europei, pentru a avea o strategie care să permită relansarea economică în Europa, folosind în mod mai durabil, sustenabil resursele și pentru a răspunde provocărilor sociale cu care se va confrunta Europa în următoarele decade. Creșterea constantă a populației mondiale, creșterea puternică a cererii de energie și lipsa de resurse naturale în lume ne obligă astăzi să ne gândim la o nouă abordare în ce privește producția și consumul. Bioeconomia reprezintă o adevărată oportunitate. Raportul uh, din inițiativă pe care îl prezint acum dorește să răspundă acestor aspecte. E vorba de un sistem economic care să se badă pe, bazeze pe resurse regenerabile și așa mai departe, folosind Uh, folosindu-se de producție bazată pe uh, resurse folosite în mod uh, eficient, bazându-se pe tehnologii inovatoare pentru o creștere inteligentă care să permită să răspundă provocărilor actuale pentru a avea o economie mai durabilă și să reducă cu aceeași ocazie gazele cu efect de seră și, pe de altă parte, să permită difuzarea, răspândirea largă a inovării pentru a folosi toate sinergiile și potențialul la dispoziția noastră. Iată răspunsul care ar putea fi dat uh, dependenței actuale de combustibili fosili și problemelor de ocupare foarte grave pe care le traversăm, pe care le avem E vorba până la urmă de un potențial de miliarde de euro pentru economia noastră și e vorba de crearea de peste 20 milioane de locuri de muncă preconizate pentru anii următori. Așadar, iată tot atâtea lucruri menționate în, com- în comunicarea Comisiei, dar nu toate aspectele mă încântă. În primul rând, îmi pare bine că avem totuși o abordare interdisciplinară care este pusă în relief în ceea ce privește strategiile care ar putea fi abordate. Sprijinul pentru acest sector este ceva de viitor. Uniunea Europeană trebuie să joace rolul său de pionierat și să facă tot ce poate, folosind competențele sale, folosind infrastructurile sale pentru o creștere economică competitivă. Europa trebuie să fie inovatoare, să se asigură că rezultatele cercetării științifice au un impact direct asupra evoluției pieței. Pentru a face acest lucru, este important să punem bazele uh, Uh, unui cadru juridic stabil și să avem o viziune și o abordare globale care să ne permită să armonizăm toate politicile care uh, au legătură cu această bioeconomie. Așa cum se spune și în text, trebuie să avem o abordare pe mai multe niveluri care să permită un schimb de informații, de cunoștințe între nivelele regional, național și european. Uh, și comunicarea între instituțiile de cercetare, firme, întreprinderi, dar și universități, pentru ca să existe aceste sinergii și strategii care să permită um, o uniformizare a nivelului de dezvoltare în Europa. E nevoie de o abordare participativă, să implicăm utilizatorii finali, adică cetățenii noștri, și să consolidăm legătura pe care o iau cu acest gen de produse. În comunicarea Comisiei se spune că este necesar, uh, și cred și eu asta, să folosim niște stimulente și investiții în aceste sectoare. Să reducem uh, termenele și să scădem povara birocratică, să facilităm participarea la achizițiile publice și să permitem așa crearea unei adevărate piețe funcționale a bioeconomiei, să facem uh, practic uh, o promovare a acestor bioindustrii, biorafinării, aceste sectoare economice care să permită relansarea economică, folosirea biomasei, printre altele, care să permită o mai bună folosire a potențialului de inovare și a competitivității. Va trebui de asemenea să punem accent pe rentabilizarea, folosirea resurselor în mediul rural. Există acolo încă resurse nefolosite încă. Parteneriatele public-privat trebuie și ele să fie folosite. Orice fel de posibilități de a spori capitalul disponibil pentru investiții și pentru ca să se știe care sunt prioritățile care să ne permită să relansăm creșterea economică. Iată, parteneriate care pot fi puse pe picioare pentru a lansa această bio, Tot acestea pentru a susține noi proiecte, pentru a concepe noi produse ca acestea să intre pe piață, evitându-se în aceeași măsură riscul ca să existe acea scurgere a materiei cenușii în afara granților europene. În textul meu subliniez importanța coordonării care trebuie să existe între toți participanții, toate părțile interesate, pentru a utiliza mai bine mijloacele la dispoziția noastră în acest sector. Trebuie, printre altele, să reluăm calea creșterii economice în Europa. Bitten. Mulțumesc, domnule raportor. Trecem acum la intervențiile raportorilor din umbră, pe care îi rog să se limiteze la două minute pentru a putea asculta și opinia comisiei, dar pentru a da cu posibilitatea și raportorului să răspundă doamna Merkins. Da, fără îndoială, este un subiect foarte important pentru că știm că combustibilii fosili devin din ce în ce mai greu uh, de găsit și trebuie să încercăm să îi înlocuim. Bioeconomia oferă posibile soluții aici și poate veni cu uh, noi orizonturi și pentru locuri de muncă și creștere în Europa. Trebuie însă totuși să fim atenți aici, pentru că s-ar putea ca efectul să fie acela că noi producem și consumăm în continuare și să nu facem altceva decât să substituim materiale convenționale cu uh, materiale biologice. Dar în cazul biocombustibililor am văzut că poate fi o abordare greșită pentru că se folosesc resurse care ar fi mai bine utilizate în altă parte. Cum doriți așadar să ne asigurăm că creăm condiții egale. Avem nevoie de criterii de sustenabilitate. Ce vreau să spun? Trebuie să trecem la o bună ierarhie pentru a folosi cel mai bine aceste resurse printr-un sistem în cascadă. De asemenea, trebuie să ținem cont de criteriile socio-ecologice și să facem o distinție clară între utilizarea ca aliment și utilizarea ca altă resursă. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că aceste programe vor fi practice și vor reduce birocrația. Și așa cum spuneam în cazul Uniunii pentru Inovare, trebuie să uh, readucem într-un singur document uh, toate regulile pentru a ușura și viața IMM-urilor. Sper că și punctele pe care le-am ridicat eu în discuție pot fi incluse în raport. Mulțumesc! domnul Brandi. De Universiteit van Wageningen en daar was ik diep onder de indruk. Mulțumesc. Eu am fost uh, foarte surprins uh, ce se poate face prin utilizarea biomasei. Am văzut un uh, pahar uh, ca de plastic uh, făcut din biomasă care însă poate fi aruncată în natură pentru că se descompune. Apoi, mai există se mai foloseau deja de acum 10 ani ghivece uh, în agricultură care se dezintegrau. Deci, uh, iată că au apărut uh, soluții deja de ceva timp, iar acum avem și întreprinderi care se gândesc la această bioeconomie. În comunicarea comisiei însă îmi lipsește această promisiune pentru că îmi lipsește pasul decisiv pentru a trece la astfel de bioeconomie durabilă. Sigur că există multe elemente uh, bune, dar îmi lipsește această idee a urgenței de a face pași mari în această direcție. De asemenea, mi se pare că lipsesc niște criterii clare de durabilitate, așa cum a spus și colega mea, lipsește această imagine a piramidei biomasei și a utilizării în cascadă, care este un aspect foarte important. Mă bucură această comunicare în ceea ce privește biomasa. Cred că ați merge în direcția cea bună, dar lipsește această noțiune de urgență. Pentru că Europa trebuie să devină lider mondial în această privință și să-și păstreze acest avantaj. În ceea ce privește caracterul urgent și criteriile de durabilitate, voi prezenta amendamente. În orice caz, aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor Bartoloții. Sunt o serie de elemente la care mă voi referi și care se regăsesc în acest raport și sunt convins că vom reuși împreună în această comisie să îmbunătățim uh, această propunere. Mulțumesc! Domnul Bas Eichert. Mulțumesc, se pare că avem de-a face cu un uh, grup de da, olandez aici, dar uh, e adevărat că atunci când discutăm chestiuni care țin de industria uh, <clears throat> biologică, multe întreprinderi olandeze sunt implicate. Se poate folosi acest uh, potențial uh, ecologic al biomasei în critică vis-a-vis -vis de comunicarea comisiei, trebuie uh, totuși să spun, dar și ca răspuns la cele spuse de uh, domnul raportor, care spune că creșterea este foarte importantă pentru uh, Europa, dar în titlu se vorbește despre creștere durabilă. Întrebarea este dacă vom folosi biomasa în mod sustenabil și dacă biomasa va deveni o resursă uh, greu de găsit în, viitoare, în viitor, pentru că este deja. Apar aceste preocupări deja. Uh, mi se pare ciudat că nu se menționează biodiversitatea în raport, pentru că dacă vrem să utilizăm acum biomasa pentru bioeconomie, trebuie să ne asigurăm că facem acest lucru în mod durabil, în limitele uh, planetei noastre. Și în acest context trebuie să discutăm despre bioeconomie. Și așa cum s-a menționat și de colegii mei, această utilizare în cascada biomasei este foarte importantă. Constatăm acum că majoritatea biomasei este folosită în cantități mari în domeniul energetic avem ținte uh, pentru utilizarea biomasei în energie și asta este problema. Trebuie să avem grijă să nu stimulăm utilizarea ineficientă a biomasei în centrale pe cărbune ineficiente, pentru că astfel distrugem potențialul. Și văd că vorbesc că uh, deja de ceva timp, deci timpul zboară când te distrezi. Revenind însă Trebuie de asemenea să abordăm și circuitul uh, deșeurilor în uh, utilizarea biomasei. În orice caz, avem de principiu o poziție favorabilă pentru utilizarea biomasei, pentru că putem astfel depăși această dependență de combustibil fosil, însă trebuie să facem acest lucru în mod circular și trebuie să ne asigurăm că folosim biomasa în acele aplicații unde gerăm cea mai mare valoare și nu în centrale energetice ineficiente. Președintele, constat că colegii din Olanda au beneficiat deja de aproape 15 minute ca timp de intervenție. Ba, nu glumeam, nu am oprit cronometru. Urmează acum doamna Rosbach, care îi reprezintă astăzi pe toți colegii din grupul ECR. Vă rog. Mulțumesc, domnule. Uschi first, Mulțumesc, domnule președinte. Da, astăzi o reprezint pe doamna Uschi și numele dânsei uh, trebuie să vă transmit că extinderea planului de acțiune prin intermediul raportorului este salutară. Însă, utilizarea biomasei ar trebui făcută la nivel regional și local pentru a da dovadă de apropiere față de cetățean și a ține cont de specificul local. De asemenea, se dorește și susținerea uh, instrumentelor pentru trecerea uh, mijloacelor de producție uh, la o astfel de tehnologie. Aici și cercetarea și domeniul privat ar trebui să propună idei sectorului public. Și mă bucură faptul că se pune accentul și pe creșterea competitivității sectorului industrial. De asemenea, și reutilizarea deșeurilor are un loc uh, important în această comunicare. Iar acum observațiile mele personale. Mă bucură faptul că Comisia <clears throat> ia în serios această temă, ținând cont de faptul că au participat cinci direcții generale din partea Comisiei în acest demers. Sigur că <clears throat> E evident faptul că Europa, dar și restul lumii, vor resimți din ce în ce mai mult penuria de resurse. De aceea e bine că acum încercăm să tratăm aceste resurse cu mai mult respect. Și de asemenea, mă bucur să constat că competitivitatea industrială este importantă, dar într-o manieră ecologică și biologică. Domnule coleg de Branti, trebuie să vă spun că și Suedia este o țară interesantă atunci când este vorba de bioinovație. Mulțumesc, Anne Rosbach. Acum doamna Anderson din partea GUE. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru eforturile făcute pe marginea acestui raport. Aș avea și eu câteva observații viza vii de abordarea Comisiei față de bioeconomie. Ar trebui să avem în vedere și un sistem de licitații public care să fie corect. Trebuie să ne gândim și la alternative, trebuie să lansăm un apel atât către consumator, dar și către producător, în sensul folosirii mai intense a, a acestor resurse biologice, dar de asemenea trebuie să avem grijă și la siguranța alimentară. Și nu ar trebui acum să ne aruncăm cumva cu capul înainte, fără a ne gândi la consecințe. În ceea ce privește OMG-urile, acestea nu s-au dovedit a fi încă 100% sigure. Și trebuie să ținem cont și de dorințele celor care nu doresc să consume alimente modificate genetic. Prin cultivarea anumitor tipuri de plante se reduce și biodiversitatea în, în aceste culturi, ceea ce duce la o creștere a numărului de boli, o scădere a imunității și o mai mare dependență de uh, marile întreprinderi în domeniul uh, agriculturii. Prin urmare, în ceea ce privește OMG-urile, riscul pentru sănătate este în continuare considerat foarte ridicat. Noi trebuie să avem grijă ca lucrurile să fie privite în întregul lor context, nu doar din perspectiva biomasei, astfel încât să nu abuzăm de această bioeconomie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că în legătură cu comunicarea Comisiei de acum uh, câteva săptămâni și în legătură cu acest raport am uh, anumite nelămuriri. Sigur că trebuie să optimizăm uh, administrarea deșeurilor și să diminuăm emanarea de gaze cu efect de seră, dar trebuie să ne gândim că Eh, se vorbește mereu de economie eh, durabilă, realitatea însă nu demonstrează deloc că durabilitatea eh, de la Rio 2012 încoace ar fi făcut cel mai mic progres. Deci, trebuie să existe, se face mai degrabă un fel de echilibristică retorică între Uh, ceea ce se dorește și ceea ce uh, se întâmplă în realitate. Este mai degrabă o cosmetizare uh, pentru ca economia să pară a fi una verde. Nu se apelează la principiul precauției. Iar în ce privește biocarburanții, există un impact uh, nefericit asupra mediului și uh, nu se analizează nici riscurile care pot decurge din utilizarea nanotehnologiei. Eu uh, spun ca atare că este o viziune utilitaristă, demiurgică vis-a-vis -vis de natură. Nu știu dacă în felul acesta vom putea face economii bio. So, jetzt kommen wir zur Kommission. Intervenția din partea Comisiei. Doamna Balții este în sală. Doriți să adăugați ceva? Nu. Nu doamna Balții din partea Direcției Generale Cercetare și Inovație. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membrii Parlamentului European, Comisia apreciază interesul Parlamentului European pentru bioeconomie și uh, apreciem ceea ce a propus raportorul dumneavoastră. Împărtășim punctul de vedere al Comisiei dumneavoastră în ce privește procesul de tranziție înspre o bioeconomie durabilă care poate să sporească competitivitatea în Europa și să creeze o contribuție pentru crearea de locuri de muncă și o dezvoltare durabilă a economiei. Strategia bioeconomiei se bazează pe principiul utilizării resurselor biologice într-o manieră mai eficientă, mai inovatoare constructivă și durabilă, inclusiv uh, în raport cu mediul, dar și în ce privește problemele socioeconomice. Deci este vorba de a ne sprijini pe sisteme ecologice, dezvoltarea de noi industrii, biorafinerii, sisteme în cascadă pentru utilizarea de biomasă și de crearea de locuri de muncă în zonele Uh, rurale și um, Comisia mulțumește uh, Parlamentului pentru sprijinul pe care îl manifestă în uh, favoarea bioeconomiei și prin acest program Orizont 2020. Este vorba de sprijinirea cercetării în bioeconomie. Recunoaștem necesitatea și acest lucru s-a precizat în raport de a se ajunge la efecte de sinergie între diversele politici, între uh, preocupările din diverse sectoare, Orizontul 2020, politica de coeziune și PAC. Dar este nevoie de eforturi coordonate nu doar pe plan european, ci și pe plan național, uh, local nu doar în domeniul cercetării și dezvoltării, ci, așa cum s-a spus și în raport, este nevoie să dezvoltăm noi competențe și un know-how uh, care să se bazeze pe o pregătire multidisciplinară. Este necesar ca și consumatorii să aibă acces la informații de actualitate pentru a putea lua decizii corespunzătoare. Cetățenii trebuie să fie atrași la dezbaterea privind bioeconomia și Comisia dorește, mai ales în ce privește noile produse biologice, să existe o asemenea atragere a consumatorilor. În ce privește transferul de know-how, un rol important îl joacă și parteneriatul public-privat. Acest parteneriat ar putea să aducă o contribuție la crearea de noi lanțuri valorice pornind de la produsele biologice. În încheiere doresc să vă anunț că Comisia a elaborat un proiect pentru un observator în domeniul bioeconomiei în care să fie implicați experți și sperăm că și Parlamentul să susțină activitatea acestei echipe de specialiști. Ne dorim uh, stimulente pentru crearea unei bioeconomii durabile care poate constitui o contribuție importantă pentru creșterea economică europeană. Președintele, în încheiere, are cuvântul raportorul pentru a face o sinteză sau pentru a răspunde la eventuale întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc și eu colegilor care au intervenit, mai ales raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor, pentru comentariile lor. Uh, anumite puncte de vedere le împărtășesc și eu și uh, mă gândesc uh, să pot uh, prelua anumite propuneri, ca de pildă cele din partea uh, doamnei Merkes în ce privește ghișeul unic sau politici specializate pentru IMM-uri. Este foarte important în acest domeniu. De asemenea, împărtășesc ideea că este foarte important să găsim uh, metode de a stimula o asemenea bioeconomie. Am încercat, nu știu dacă am și reușit. Uh, am încercat în propunerea mea, așa cum v-am prezentat-o, să insist asupra urgenței de a dezvolta o politică în acest domeniu. Sunt de părere că poate constitui o șansă pentru procesul de reindustrializare în Europa. Este o nouă șansă bioeconomia. Ea poate să însemne uh, condiții mai bune de competitivitate pentru întreprinderile noastre și în alte sectoare industriale. De aceea, uh, cred că toate inițiativele, toate sugestiile uh, pot fi valoroase pentru noi, pot însemna un pas înainte important pentru Europa în contextul necesității de a stimula creșterea în armonie cu mediul înconjurător, în sensul unei creșteri durabile. Și în acest cadru, vom putea analiza problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră pentru a le cuprinde în raport. Voi încerca să uh, fac acest lucru în raportul meu. Per total, cred că Europa deja este puțin rămasă în urmă în acest domeniu. Trebuie să încercăm să grăbim lucrurile. Comisia ar trebui să transpună în fapt politici concrete Până acum ne-am mulțumit cu stimularea cercetării, a elaborării de studii în domeniul bioeconomiei. Cred că acum trebuie să creăm șanse concrete pentru a trece și în faza operativă pentru a oferi uh, aceste produse pe piață utilizatorului. Este nevoie de procese de producție care să uh, se realizeze în acest context și care să ajungă o altă calitate decât în cadrul politicilor industriale stimulate până acum. Și bineînțeles că stau la dispoziție. Dacă ar fi necesare alte clarificări, poate o vom face și în faza următoare, când vor fi um, înaintate amendamente. Sper să putem colabora pentru a realiza acest document. Mulțumesc foarte mult și pentru aceste observații. Ați menționat și cuvântul cheie amendamente. Este vorba de termenul limită 27 martie, iar în Comisia ND pe 29 mai vom vota, iar uh, probabil că în plenară uh, votul va fi în luna iunie. Mulțumesc tuturor celor care au avut răbdare să reziste până acum, să discute cu noi acest subiect. Vă doresc o seară plăcută. Mâine ne vedem cu toții la ora 10. Coordonatorii cu o oră mai devreme. Deci, la ora 10 vom continua ședința, până atunci o întrerupem.